salut pe domnul comisar mulțumesc foarte mult pentru invitația de a veni în fața Comisiei Econ. Vă voi spune cum întrevăd eu lucrările în domeniul concurenței în următorul an, însă, în primul rând, aș vrea să vă spun că, dacă nu mă înșel, mâine vă veți uh, adopta rezoluția privind uh, uh, politica de um, concurență pentru Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și mulțumesc în primul rând domnului Epping pentru munca dumnealui uh, extraordinară. În ceea ce privește programul de lucru pentru 2011, nevoie mai mult ca niciodată să acționăm în acest uh, domeniu, în această perioadă de criză, deoarece nu ne permitem ca economia să sufere de pe urma unor astfel de practici. Anul acesta am luat șase decizii, ultima se referea la un cartel în ceea ce privește 10 sau 12 mari uh, linii aeriene care au uh, fost amendate cu aproape 800 de milioane de euro. Voi propune și alte fi atât de mari încât să împiedice și să descurajeze comportamentul anticompetitiv, însă nu atât de mari încât firmele respective să dea faliment. Diferența dintre cele două um, elemente a devenit mai uh, vagă în situația economică actuală și de aceea Comisia a trecut la acțiune în acesta pentru a-și uh, adapta politica. Noi nu ne schimbăm uh, stricte orice practici ilegale. Și anul viitor voi continua tot așa. În ceea ce privește acum uh, acțiunile antitrust, acțiunile noastre vor fi aceleași ca și anul acesta. Pe piața internă nu ne putem permite obstacole în fața concurenței, iar economia noastră are nevoie de companii care Acțiunea noastră se referă la sectoare cruciale, cum ar fi sectorul IT, energia, telecomunicațiile sau sistemele de plăți. În ceea ce privește TIC-urile și promovarea concurenței în acest uh, sector, deci vrem să promovăm uh, concurența în acest uh, sector, a cărui dinamism este foarte valoros pentru toată economia. Vestea de astăzi este că am deschis procedurile oficiale în ancheta Google, trebuie să vă spun că există clar o problemă, nu pot să vă dau acum detalii. Deci vom ancheta îngrijorările care există în legătură cu comportamentul acestei uh, firme. În sectorul energetic, de când am închis ancheta sectorială din 2007, Comisia a văzut această industrie pentru a deschide piețele naționale către competitori și pentru a le permite clienților uh, niște alternative eficiente. Anul acesta am luat două decizii privind um, remediile, privind uh, remediile structurale care uh, pot îmbunătăți condițiile de intrare și pot um, scădea prețul la energie. De asemenea, investigăm alte forme sistemele de plată. După acordul din 2007 privind Mastercard, am uh, testat pe piață angajamentele oferite de Visa Europe și acum uh, uh, um, analizăm în continuare taxele de multilaterale pentru cărțile de credit. Împreună cu comisarul Barnier am Payment și vă pot spune că în acest domeniu reglementarea și concurența ar trebui să meargă mână în mână. Ceea ce privește un alt aspect, due process. Ca și în cazul cartelor și în cazurilor antitrust, cred că și aici trebuie să ne asigurăm că drepturile îmbunătăți anumite domenii în lumina consultărilor publice care au avut loc la începutul acestui an. Pentru a ne îmbunătăți constant sistemul, în 2011 vom introduce cele mai bune practici pentru procedurile antitrust. Fuziunile. Ceea ce privește controlul fuziunilor, um, legislația de concurență în domeniu uh, impune companiilor noastre să le impune să se pregătească pentru concurența uh, mondială. Vrem ca firmele noastre să fie niște lideri la nivel mondial, însă pentru asta trebuie să fie lideri în ceea ce privește concurența pe piața internă. Recesiunea a afectat activitățile de fuzionare. În 2010 avem în jur de 260 de înștiințări. Ne așteptăm să crească oarecum cifra etapa a doua, cum Singenta Monsanto, deci această anchetă a fost închisă anul trecut, iar uh, o, și cea Unilever Sarali de asemenea, în timp ce cazul Olympian, Olympic Aegean se va încheia în ianuarie. Când am venit aici ultima oară, v-am spus care au fost asista, ajutoarele de stat în uh, sectorul financiar și nefinanciar. Mâine colegiului, mă scuzați, cifrele care ne arată faptul că ajutoarele de stat au crescut deoarece a fost ajutat sectorul financiar. În celelalte sectoare, tendințele au rămas stabile. În uh, rezoluția dumneavoastră privind raportul privind concurența anuală, ați cerut comisiei să evalueze impactul acestor măsuri. Sunt de acord cu dumneavoastră. După serviciilor mele să pregătească o analiză detaliată a măsurilor care au sprijinit sectorul financiar și veți primi uh, acest document în prima parte din 2011. E un exercițiu necesar, dar dificil, deoarece aici competența principală e a statelor membre, a guvernelor. Noi, Comisia, ar trebui să evaluăm uh, ajutoarele folosindu-ne de referințele pe care ni le oferă regulile de concurență însă nu uh, putem ști exact în ce fel uh, acești bani sunt folosiți în mod incorrect în statele membre, așa cum uh, mi-au cerut unii dintre dumneavoastră. În ceea ce privește cadrul temporar și regimul temporar de ajutoare de stat stabilit la începutul crizei, un regim de excepție care nu trebuie să fie menținut la nesfârșit. Acum trebuie să ne pregătim pentru o reîntoarcere treptată la normalitate. De ce treptată? Deoarece, cum spunea domnul Ren ieri, când a prezentat previziunile pentru toamnă, există semne de recuperare, însă persistă nesiguranța din cauza situației de pe piața financiară. Cu toții urmărim uh, îndeaproape reacția colegiului să se prelungească o serie din măsurile temporare actuale până în 2011. Propunerea va elimina treptat orice măsuri uh, care nu sunt necesare, însă vom uh, sprijini eforturile de inovare și de exporturi și de asemenea vom ajuta băncile care au probleme legate de balanța de plăți. Ideea este să revenim la nivelul normal ajutoare de stat la începutul anului 2012. Și bineînțeles că vom discuta împreună condițiile de uh, întoarcere la această normalitate. În programul pentru 2011 sunt uh, specificate și mai multe inițiative, cum ar fi un program de cuantificare a compensațiilor antitrust, o serie de acțiuni în domeniul ajutoarelor de stat, uh, linii directoare pentru sistemul de comerț uh, cu emisii, revizuirea linilor directoare pentru transportul maritim, un cadru pentru sectorul uh, naval și o evaluare a ajutoarelor de stat către aeroportul și linii aeriene. Aș vrea acum să vă vorbesc despre trei din inițiativele pentru 2011, două stabilirea ale liniilor directoare pentru serviciile de, econom- de interes general și regulile de cooperare orizontală și inițiativa comună privind um, repararea colectivă. Serviciile de interes general economic. Vrem să oferim o certitudine juridică pentru finanțarea acestora și în 2011 vom revizui acest pachet. Revizuirea se va baza pe rapoartele oferite de statele membre și pe rezultatul consultorilor publice care s-au încheiat în septembrie. Aș vrea deosebi, mai ales să fac uh, aici distinția clară între serviciile de interes general și cele de interes economic general. De asemenea, trebuie să știm când finanțarea unui serviciu public este ajutor de stat. Înainte ca colegiul să adopte deciziile corespunzătoare, un raport de evaluare îi va fi trimis Parlamentului, celorlalte instituții europene și statelor membre și sper că asta să se întâmple la începutul anului 2011. O altă inițiativă, revizuirea regulilor de cooperare orizontală. Am discutat despre asta în detaliu săptămâna trecută. Știți că stabilirea de standarde și schimbul de informații sunt uh, cele două cele două noi elemente care respectă regulile de uh, concurență. Colegiul intenționează să adopte aceste linii directoare înainte de sfârșitul acestui an. Și acum, în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel privat, împreună cu doamna Reding și domnul Dali, am uh, înaintat o notă informativă colegiului în care apar inițiativele și principiile inițiativelor pe care vrem să le luăm pentru a-i proteja pe cetățeni și uh, companii pentru a obține repararea necesară evitând în același timp abuzurile oferite care apar, mă scuzați, în timpul litigiilor. Și ca prin uh, pas vom lansa niște consultări publice cu toate părțile interesate. Dacă totul se va întâmpla așa cum trebuie, Comisia va stabili un plan uh, european în 2011 și voi prezenta propuneri specifice privind uh, acțiunile uh, antitrust. După cum v-am spus, Parlamentul European va fi implicat pe deplin, deoarece se va folosi procedura legislativă ordinară și sper de asemenea să obțină sprijinul dumneavoastră pentru această inițiativă importantă. Vă mulțumesc! Voi citi lista celor care doresc să intervină acum. 6, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am anunțat deja, pentru că fair play-ul a fost uh, întotdeauna regula de joc uh, pe care am avut-o întotdeauna cu domnul comisar și acum cu atât mai mult în calitate de vicepreședinte al uh, comisiei decât în calitate de comisar de concurență, deși poate răspunde în ambele roluri pe 26 noiembrie a făcut o declarație în care punea sub semnul întrebării capacitatea Spaniei de a aplica măsurile necesare și punea sub semnul întrebării existența unui plan B, în cazul în care primul plan n-ar fi funcționat. A doua zi, președintele Spaniei a dorit ca dumneavoastră să clarificați această declarație și a spus că confirmați această declarație. Astăzi avem declarație din partea vicepreședinției guvernului, în care se dă vina pe problema datoriilor creditelor din Spania din cauza speculațiilor făcute și, așa cum arăta cancelarul Merkel, practic investitorii participaseră la salvarea băncilor în 2003 și aceasta afectează și situația monezii euro. Mi se pare că aceasta este o întrebare foarte importantă pentru aici, pentru că um, această comisie are un rol foarte bine determinat și nu vrem să jucăm aici uh, rolul orchestrei de pe Titanic. Sper să avem un răspuns uh, clar din partea dumneavoastră. Mulțumesc. N-am înțeles foarte bine care era întrebarea, spune domnul comisar. Vreau să vă întreb dacă sunteți uh, confirmați din nou că capacitatea Spaniei de a aplica planurile de recuperare economică este pusă sub demnul întrebării, faptul că n-ar exista un plan B și că problema problema creditelor are de-a face cu poziția cancelarului Merkel atunci când a implicat uh, investitorii privați sau există și alte motive în afară de aceasta? Mulțumesc! În primul rând, că trebuie să urmărim cu atenție și cu îngrijorare, trebuie să spunem în același timp, evoluția piețelor în ultimele săptămâni și în ultimele zile. Ar trebui să fim din ce în ce mai atenți, mai grijulii, în legătură cu felul în care prezentăm o poziție publică față de felul în care evaluează, evoluează piețele. Și cred că cu toții trebuie să avem niște mesaje clare, coordonate și niște poziții publice pe măsură și de asemenea să dăm dovadă de voință pentru a putea acționa așa cum au hotărât statele membre și Uniunea Europeană într-o situație ca cea prin care trecem acum. Și întrebarea referitoare la Guvernul Spaniei, așa cum am spus deja în declarațiile mele, Guvernul Spaniei face ceea ce trebuie să facă, să consolideze sistemul fiscal, să întărească sistemul financiar, în special a, a băncilor, a cecurilor și, așa cum a repetat din nou președintele Spaniei, sâmbătă e nevoie de o reformă a sistemului de pensii pentru a putea consolida și mai mult uh, economia pe termen lung. Deci, guvernul Spaniei face ceea ce trebuie să facă. E adevărat că este greu, e o situație dificilă, dar mi se pare că a, uh, activitatea sa este excelentă și merită să fie susținută atât în, înăuntru Spaniei cât și în afara acesteia. Și ministrii de economie au întărit această susținere de altfel în uh, weekend. Sper că aceeași susținere să existe și din partea politice responsabile la nivel național. Și noi, în calitate de responsabili la nivel european, vom face tot ce ne va sta în putință pentru a, a menține poziția monezii euro și pentru a face o astfel de susținere în mod coerent și inteligent, susținând deciziile Consiliului European, a Consiliului Ecofin, a, a Ecogrupului și a, a grupului euro și aceasta pentru a îmbunătăți și mai mult uh, funcționarea Uniunii Economice și Monetare, pentru a susține, pe de-o parte, țările care aveau dificultăți, Grecia și Irlanda, așa cum s-a făcut weekendul acesta, și îndeplinind, de asemenea, regulile și orientările prioritare ale Uniunii Economice și Monetare. Ținând cont de implementare activităților financiare care până la criză nu au fost controlate și cred că tocmai în acest sens Parlamentul a făcut un efort de reglementare financiară foarte bun, făcând ca acțiunea noastră să fie coordonată, clară și eficientă. Mulțumesc! Mulțumesc, Andres! Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând doresc să vă felicit uh, pentru faptul că început, ați inițiat această procedură formală împotriva uh, Google, pentru că Parlamentul European a solicitat deja de multă vreme să se facă acest lucru și nu este, după cum spuneți dumneavoastră, vorba despre o sentință preliminară, ci este vorba despre ceva ce se presupune deja și anume o codare a funcției de, a motorilor de căutare care nu au fost luate în considerare în mod corespunzător și urmăresc cu mare interes clarificarea acestei chestiuni și sper de asemenea că um, întreaga procedură va fi resimțită de motorul de căutare. Pentru că noi uh, datorăm acest lucru cetățenilor europeni care nu înțeleg uh, care sunt uh, funcțiile Google care se află în spatele acestui motor de căutare și solicită o clarificare. Însă acestea sunt lucruri pe care le vom vedea ulterior. Vreau să mai salut încă o dată ceea ce a spus la punctul 2 vis-a-vis de subiectul formarea cartelurilor. Aici trebuie să fim cât se poate de clar, astfel încât să luptăm împotriva formării de carteluri și, de asemenea, trebuie să avem sancțiuni, dar nu foarte severe, astfel încât companiile să nu fie împinse în uh, dificultăți financiare și economice cred că aceasta este o politică pe care Parlamentul a susținut-o întotdeauna, iar întrebarea mea este de ce este Comisiei Europene atât de greu să uh, transpună acest principiu care este foarte bun în documente juridice, astfel încât să existe o bază legală de la care să pornim și, de asemenea, uh, să se găsească în uh, Directiva 1203 pentru că exact ceea ce ați descris dumneavoastră aici ar trebui să se facă în fiecare caz individual. Și a doua întrebare a mea, și este ultimul punct pe care doresc să-l abordez, ați vorbit despre noile consultări, respectiv despre uh, Carta Verde și anume acest collective redress, aceste reparații colective pe care uh, le introduceți. Comisia Europeană a renunțat la planul inițial și acum caută o soluție nouă, o soluție care să faciliteze uh, gruparea consumatorilor, pe de altă parte se încearcă uh, evitarea um, procedurilor de tip american aici la nivel european. Și întrebarea mea este, într-adevăr, așa facem? Dorim să evităm formarea de raporturi de tip american aici în Europa? Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. First of all, Mulțumesc, domnule Schwab. Într-adevăr, Procedurile au fost uh, deschise astăzi uh, împotriva uh, Google. Nu-i vorba de proceduri de monopol, ci antitrust. Comisia reamintește că la începutul anului am primit trei plângeri care se refereau parțial la felul în care funcționa motorul de căutare și parțial la sistemul de publicitate, care are legătură cu căutarea pe Google. Am analizat analizat aceste plângeri, am stat în legătură cu Google, care trebuie să spunem a cooperat cu noi, ne-a furnizat multe informații pe care le-am analizat după aceea și până la urmă am conchis că ținând cont de informația disponibilă, nu putem respinge acum plângerile, va trebui să aprofundăm și mai mult cercetările noastre și să avem o procedură formală care să fie lansată și să continuăm ancheta deci pe baza acestei proceduri formale. Îmi pare bine că Google a reacționat la lansarea acestor proceduri, spunând că dorește să coopereze cu noi pentru că avem nevoie de o astfel de cooperare. Deci sper ca problemele să fie rezolvate. Nu pot să spun de pe acum care va fi rezultatul cercetării noastre, dar pot să-mi iau angajamentul aici în fața dumneavoastră și a cetățenilor europeni care utilizează Google de foarte multe ori că vom ajunge până la capăt și până la urmă vom spune dacă există probleme sau nu. Dacă sunt probleme, vom lua măsurile necesare, dacă nu, atunci vom uh, arăta acest lucru de asemenea. În ceea ce privește sancțiunile, sunt de acord. Acestea trebuie să fie destul de mari pentru a preveni aceste comportamente și de avem nevoie și de certitudine juridică, pe care de altfel o avem în sistemul nostru juridic. Avem temeiul juridic pentru a aplica sancțiuni în ceea ce privește cartelurile sau comportamentul antitrust avem de asemenea orientări care sunt publicate în ceea ce privește sancțiunile și care se referă la criteriile aplicate pentru a hotărâ nivelul sancțiunii atunci când se confirmă o încălcare a legii. Aceste criterii sunt publice și felul în care utilizăm aceste orientări și aceste criterii ar trebui să fie cât mai responsabil cu putință. Încercăm să facem acest lucru pe măsura posibilului, să ținem cont în deciziile noastre, dar până la urmă curtea este cea care are ultimul cuvânt de spus. Atunci când uh, o parte se adresează curții pentru a avea o sentință, sentința definitivă vine din partea curții de justiție. Deci, sistemul nostru este foarte bine protejat din punct de vedere juridic. Cred că avem un sistem bun că există persoane care spun că din cauza integrării convenției referitoare de la Convenției de la Strasburg referitoare la drepturile omului, integrarea sa în cadrul nostru juridic, aceasta va duce la schimbări. Nu sunt de acord cu această părere. Cred că putem face această integrare menținând sistemul nostru de adoptare de decizii la nivel administrativ și menținând, de asemenea, și politica noastră de sancțiuni general, suntem susținuți de deciziile curții, cel puțin în cazurile anterioare, și, bineînțeles, întotdeauna respectăm sentințele pronunțate de curte. Referitor la uh, reparările colective, am anunțat încă de la prima audiere pe care am avut-o în luna ianuarie, cei trei comisari care au de-a face cu aceste proceduri de reparare colectivă, Vivian Reding din partea justiției, John Daly din partea protecției consumatorilor și eu, în calitate de comisar pentru concurență, toți trei am spus Parlamentului că dorim să obținem din partea colegiului un acord asupra unei abordări orizontale pentru diversele proceduri de reparare colectivă, pentru că nu este o chestiune ușoară. Trebuie să ne coordonăm mai bine acțiunile la nivel european, însă în același timp avem nevoie de o abordare coerentă, pentru că majoritatea procedurilor se desfășoară la nivel național, cu sisteme diferite, cu tradiții diferite și după aceea avem o discuție la nivelul colegiului, în urma căruia am lansat o consultare, iar rezultatele pe care le vom primi în urma acestei consultări ne vor ajuta să ne stabilim decizia finală a Comisiei. Iar după ce vom fi stabilit această poziție finală din partea Colegiului de Comisari, voi prezenta colegilor mei și Parlamentului inițiativa pe care am anunțat-o încă de la început în legătură cu aplicarea privată prin reparații colective. Este vorba de o procedură de codecizie nu pot anticipa aici detaliile acestei inițiative. Oricum, vă pot asigura că îmi iau angajamentul pe deplin pentru a evita abuzurile care există în alte sisteme și știți foarte bine la ce mă refer. câteva întrebări în legătură cu funcționarea săptămâni, José Luis García de Palacia, președintele unei case de economiști și consemnațiuni din Spania, a spus că cu acești bani publici din, acești, din acest fond, unele case de economiști și consemnațiuni își plătesc angajații, deci nu folosesc banii pentru a da credite întreprinderilor. Ar vrea să știu dacă Comisia Europeană este informată în legătură cu acest lucru. Este acesta un caz de concurență neloială? financiare? Și ultima întrebare, unele case de economii care au primit bani din acest fond de salvare oferă ă, depozite cu o rată dobânzii de 4,75%. ca Caixa Catalunia, de exemplu, face acest lucru, cu mult peste ceea ce pot oferi alte entități financiare asta un caz de concurență neloială sau nu? Mulțumesc. Gracias, señor Tremosa. Felicidades. Mulțumesc, domnule Tremosa. Vă felicit pentru rezultatul partidului dumneavoastră la alegerile de duminica trecută din Catalonia. Eu cred că, într-adevăr, entitățile financiare trebuie să-și plătească angajații în primul rând și după aia să acorde că nimeni nu poate acorda credite fără să-și plătească angajații. Știm că ajutoarele autorizate pentru entitățile financiare, deci după ce se face injecție de capital public în anumite condiții care apar în liniile noastre de directoare, deci fie prin autorizarea programelor naționale, fie prin autorizare individuală, în funcție de comisia și pe care le autorizează comisia. În, în anumite cazuri e vorba de garanții, în alte cazuri de sprijin pentru lichidități, de tratarea activelor toxice. Există o serie, o gamă largă de posibilități utilizate. Și în toate cazurile, fie că e vorba de programe naționale în statele membre, atunci când există astea, fie că e vorba de planuri individuale, care trebuie analizate, state în care sunt implicate anumite entități financiare. Un caz foarte cunoscut, o bancă regională din Germana, Weste Bib, în mai 2009 am discutat foarte mult despre o decizie privind această bancă. După aceea s-a făcut, s-a luat o măsură competente de la nivelul federal german până la responsabili de la această bancă pentru a vedea cum poate fi prezentat un nou plan de restructurare care va fi gata pe 15 februarie. Deci există cazuri mai ușoare și altele mai grele. În ceea ce privește cazul spaniol și programul uh, autorităților spaniole, până acum nu au fost probleme. Poate că există acuzații autoritățile spaniole trebuie să se asigure că sunt respectate condițiile stabilite pentru fiecare entitate. Dacă e vorba de un plan analizat individual de către comisie, noi trebuie să investigăm situația. Însă, fără să intru în detalii, vă pot spune că cazul entităților financiare și a programului de sprijin către acest sector în Spania, deci vă pot spune comparăm situația din Spania față de cea din alte țări, vă pot spune că ne-am înțeles foarte ușor cu autoritățile spaniole, am putut uh, adopta foarte uh, rapid atât planurile individuale cât și programul național. Vă mulțumesc, Sofie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru cuvintele dumneavoastră introductive. Astăzi uh, nu am fost într-o stare foarte bună, Însă, după ce v-am ascultat pe dumneavoastră, starea mea s-a schimbat și cu siguranță, auzind despre anchetele pe care le veți iniția, mai ales în ceea ce privește Google și anumite cazuri care au legătură cu Google. Pentru a fi cât se poate clară, cred că Google este o companie minunată, inovatoare, care ne oferă un sistem pe care, de care nu am beneficiat până acum. Însă este adevărat că acest Parlament s a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește poziția dominantă a Google de multe ori. Am organizat chiar și un seminar uh, pe această temă, cazurile Google Double Click, acum câțiva ani și am cerut în mod repetat uh, niște anchete sectoriale în ceea ce privește publicitatea online și motoarele de căutare și reiterăm această solicitare și în raportul asupra căruia vom vota mâine dimineață. Și de aceea mă întreb, pentru că, sigur, nu puteți spune nimic uh, în ceea ce privește acest caz, pentru că nu știți care vor fi concluziile, însă sunt anumite lucruri uh, vis-a-vis -vis de care aș dori niște clarificări. În primul rând, mă surprinde că totul uh, se desfășoară foarte încet. În primul rând, a existat o plângere într-o primă etapă. Această plângere a fost înaintată în februarie 2010, deci acum 9 sau 10 luni. foarte precauți spunând că nu a existat suficiente fapte care să ne facă să ne gândim că ar fi ceva greșit și de aceea nu s-a acționat mai devreme. Însă, dacă ați avut 9 sau 10 luni pentru a analiza această plângere, atunci înseamnă că aveți o idee despre modul în care se configurează acest caz și plângerea. Deci, aș vrea să știu cât de uh, profund dorește să se implice Comisia și să analizeze în al doilea rând, în ceea ce privește cazurile Google Double Click, a existat o cooperare foarte strânsă, dacă am înțeles bine, între Comisia Europeană și EFTS din Statele Unite. Știu că acesta este un caz strict european și că plângerile sunt uh, din partea unor companii europene, însă sunt sigur că ați discutat cu colegii noastre din Statele Unite despre aceste lucruri și vreau să știu dacă intenționați să lucrați din nou în tandem încă o dată, repet, aceeași întrebare. Comisia este dispusă să aibă o perspectivă mai uh, largă asupra acestui lucru și să înceapă această anchetă sectorială, pentru că avem nevoie de companii precum Google, însă avem nevoie foarte urgent și de competiție în acest domeniu, pentru că motoarele de căutare și tot ceea ce are legătură cu acestea reprezintă o necesitate de bază, reprezintă și electricitatea pentru noi. Le avem nevoie de ele, dar nu putem să acceptăm că există un singur actor care să fie atât de dominant precum Google, oricât de drăguț ar fi el. Pentru că datele și informațiile pot fi considerate materie primă și nu putem să pornim de la premiza că numai o companie are acces exclusiv la această materie primă. Mulțumesc! Mulțumesc încet la plângeri sau poate că ar fi trebuit să reacționăm nu pentru că există o plângere, ci pentru că știm cum funcționează Google sau cum funcționează alte companii și ex officio ar fi trebuit să inițiem o asemenea procedură. Însă lucrurile nu sunt atât de simple. Este foarte simplu să faci click pe Google, însă nu este simplu să înțelegi, să înțelegi într-o totul de ce atunci când faci click primești anumite informații și nu primești alte informații. Nu sunt un mare expert, într-adevăr, însă pot să vă asigur că atunci când îi ascult pe experți, nu este deloc simplă toată situația. Și nu este simplu să tragi niște concluzii referitoare la vreo încălcare și nu este simplu, pe de altă parte, să trag concluzia că nu există niciun fel de problemă. De aceea am deschis această anchetă. Am primit multe informații, foarte multe, din partea petenților, din partea companiilor și poate că acum, după ce am deschis formal procedura, vom primi chiar și mai multe informații din partea altor părți coopera și să coroborăm toate aceste informații în activitatea noastră. Cât de profund vrem să analizăm toate aceste lucruri? Până la capăt. Însă, anumite lucruri nu sunt compatibile întotdeauna, și anume disponibilitatea și dorința de a merge până la capăt și uh, încheierea cazului într-o lună. vom aloca toate resursele necesare, însă nu este singurul caz pe care îl avem. Și sigur, nu mă gândesc la întreaga listă economică cu pro sectoare problematice, însă în acest sector al tehnologiilor inovatoare și tehnologice, avem o activitate destul de intensă. Știm desfășurat anumite anchete sau anchete preliminare și acum vom corobora toate aceste informații. Am uh, fost în contact și vom continua să facem acest lucru cu partenerii noștri americani, cu EFTS și OEG și, sigur, respectând confidențialitatea și regulile de confidențialitate, pentru că noi trebuie să protejăm uh, informațiile, nu putem să Uh, deschidem accesul și să arătăm toate dosarele tuturor, <laughs> Și sper că Wikileaks nu va ajunge și în departamentul meu, toată cooperarea, orice modalitate de cooperare va fi binevenită, însă, într-adevăr, uh, avem de face cu anumite companii trebuie să le respectăm limitele și, sigur, avem de face și cu autoritățile competente și respectăm uh, toate regulile în vigoare. Însă, în esență, împărtășesc îngrijorarea dumneavoastră. Acestea sunt servicii noi, foarte utile, care deschid foarte multe oportunități, însă, în același timp, cum este și cazul Google, ei sunt dominanți pe, pe piață iar uh, poziția lor cotelor de piață în Uniunea Europeană este de peste 90%. Deci trebuie să facem tot ce putem pentru a urmări această investigație care începe astăzi în mod formal. Mulțumesc, domnule Langen. Werner. Mulțumesc, domnule comisar. În primul rând doresc să vă fac un compliment, pentru că după 5 ani de politică concurențială, care s-a orientat uh, în principal către presă, dumneavoastră ați adus în prim plan concurența internă. Și vreau să vă felicit pentru acest lucru, pentru că tot ce s-a obținut până acum în politica pentru concurență se poate obține foarte bine dacă Comisia Europeană își uh, cercete și își asumă competențele în cea mai mare liniște și acționează pe direcțiile enunțate. Am o întrebare în ceea ce privește ajutoarele financiare din sectorul financiar. Îmi amintesc cu mare plăcere de faptul că, pe vremea domnului Clus, a durat 24 de ore până când ajutoarele financiare pentru băncile din Benelux au fost uh, aprobate. Însă, de la ea ați uh, moștenit anumite cazuri mai vechi, cum ar fi um, băncile germane, Vest-LB, de exemplu, și trebuie să vedem care sunt criteriile pentru care sunt date ajutoarele financiare anumitor bănci. Sigur că da, însă de ani de zile eu am o îngrijorare și anume că, pornind de la direcția noastră generală, aceste activități secundare și condițiile date restructurare sectorului bancar din Germania cu obiectivul de a le elimina treptat de pe piață. Și aș fi vrut să știu care este judecata dumneavoastră, aprecierea noastră în ceea ce privește Vest LB din Germania, fără a divulga aspecte confidențiale, desigur, și aș vrea să știu de asemenea cum uh, estimați încheierea ajutoarelor de stat la modul general în contextul crizei economice. Langen. Well, how... Mulțumesc foarte mult, domnule Langen. Modul în care abordez eu aceste Landesbanken, băncile de land. Avem uh, în prezent trei cazuri, trei uh, bănci de land, care, asupra care se negociază. Am decis, înainte de mandatul acestei comisii, deci în perioada domnului decizie care susține o restructurare, un plan de restructurare pentru LBB, și acum negociem încă, în cazul a trei bănci, Bayern, LB, Nordlandesbanken și West, West LB. Nu pot să anticipez când vom încheia negocierile, însă cele trei cazuri vă pot spune că sunt diferite. În cele trei cazuri există anumite principii care sunt similare, însă fiecare caz în parte este diferit. Săptămâna trecută am fost la Hamburg și m-am întâlnit acolo cu autoritățile de land și acolo a fost prezent și ministrul uh, de finanțe, numele Holst, din Schleswig-Holstein, un land din nord și am discutat uh, despre această situație particulară. Cu alte ocazii m-am întâlnit cu autoritățile bavareze și de asemenea cu autoritățile federale pentru a discuta despre restructurarea Bayern LB. Sigur, acestea sunt niște negocieri dificile, sper că vom reuși să găsim planul de restructurare cel mai potrivit, astfel încât să obținem cele trei garanții pe care le solicităm în toate cele trei cazuri, și anume planul de restructurare să nu distorsioneze competiția, doilea rând, ca banca, după ce este restructurată, să devină una viabilă și uh, durabilă și să aibă succes pe termen lung. Sper că vom uh, reuși să avem succes în negocierile cu autoritățile bavareze și de asemenea cu cele federale. Sigur, Vest LB este cel mai dificil caz, a existat o decizie care a fost luată în mai anul trecut, însă, după această hotărâre care a fost luată, a existat un transfer de active toxice de 77 eh, miliarde de euro către bancă și, conform calculelor noastre, acest lucru arată că este nevoie de un ajutor de stat de 3,4 miliarde de euro suplimentar. Deci este nevoie de restructurare suplimentară și până acum nu am uh, primit niciun fel de angajament de returnare de rambursare a banilor, a ajutorului de stat și nici un plan de restructurare care să sublinieze ce este nevoie pentru a compensa acest ajutor public. În la ultima întâlnire cu toate autoritățile implicate, începând cu nivelul ministerial, domnul Schäuble, ministrul regional din Renania de Nord-Vestfalia, autoritățile bancare și așa mai departe, am uh, stabilit un termen limită. Înainte de 15 februarie trebuie să fie prezentat un plan de restructurare și noi am trimis autorităților germane tipul de elemente pe care dorim să le includă în acest plan de restructurare și sperăm că vom reuși să ajungem la un acord după această dată. Toate aceste explicații care transmit mesajul uh, spun că există această problemă care persistă în diferite bănci de land, însă nu este vorba despre o problemă a sectorului, ci este vorba despre instituții particulare, despre uh, circumstanțe speciale ale acestor bănci de land. Și niciuna dintre Landesbanken nu are același uh, model de business cu cealaltă. Există anumite modele de business pe care eu le consider preferabile și mai viabile, dar și alte modele de business care trebuie să fie schimbate puțin pentru a deveni mai funcționale. Mulțumesc, Filip. Comisar, bonjour. Uh, je vais Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să mă uh, centrez pe sectorul uh, financiar. Ați anunțat deja și alte planuri pe care le aveți începând de la anul. În legătură cu trecutul, ne-ați uh, anunțat în legătură cu ajutoarele speciale de criză. Prima parte ați spus 2011, uh, nu știu dacă este primul trimestru, prima săptămână, prima lună, deci nu știu în ce ritm se va face acest lucru, acest raport. Sper să țină cont și de ajutorul direct pentru rambursarea acestor uh, ajutoare de către băncile din sectorul public și dacă au existat ajutoare suplimentare în condiții favorabile pentru a acorda această rambursare. Deci aș vrea să știu din partea dumneavoastră care este ciclul preconizat în ceea ce privește măsurile luate de stat. Dar acum lăsând trecutul deoparte și îndreptându-ne spre viitor. Sectorul financiar, în ceea ce privește politica de concurență, este important din două puncte de vedere. În primul rând, criza a provocat o concentrare și mai mare a acestui sector, care era deci deja destul de ridicată și prin uh, mărimea lor există anumite instituții care își impun practic legea. Mă gândesc aici nu doar la puterea lor pe piață, ci și la faptul că la anumite piețe de active aceste instituții deturnează practic activitatea dinspre burse spre piețele de futures și aceasta propria lor mărime, reușesc să capteze o parte și mai importantă din tot ceea ce înseamnă activitate financiară. Deci mă întreb care sunt măsurile sau părerea dumneavoastră în acest uh, domeniu și în legătură cu ceea ce va propune uh, domnul Barnier, un domeniu pe care îl cunoașteți foarte bine, CDR 4, care sunt deci măsurile care trebuie luate în acest domeniu pentru a face față problemei băncilor care sunt prea mari pentru a da faliment, dar uh, de asemenea prea mari pentru ca o piață să funcționeze în paralel cu ele. O a doua chestiune, în legătură cu concurența. Industria serviciilor financiare intră în concurență cu toate celelalte industrii pentru a atrage capital. Și prin poziția sa, ea promite și în ziua de astăzi randamente deosebite, randamente pe care fabricant de mobil sau, mobile sau de automobile nu poate oferi. Deci, putem vedea că mijloace de capital care ar fi utile pentru investiții sunt deturnate și în ziua de astăzi către această industrie a serviciilor financiare. Știu că acest lucru este complicat de rezolvat, dar vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu mine, în primul rând cu faptul că e vorba de o problemă a concurenței și dacă da, cum se poate rezolva că nu e ușor, dar oricum aveți o anumită calitate. Mulțumesc! În ceea ce privește prima parte a raportului pe care l-am anunțat astăzi, sper că va fi gata până la sfârșitul lunii iunie, dar nu pot uh, să vă spun încă de pe acum o dată precisă. aceea nu putem spune până la sfârșitul lui ianuarie va fi gata. Vom încerca să analizăm toate aspectele în acest uh, document, și anume cantitatea, uh, sumele date drept ajutor, în ce condiții și uh, cum s-au utilizat aceste ajutoare. Așa cum spuneam și la început, felul în care au fost utilizate și eficiența rezultatelor obținute prin utilizarea banilor publici. Pentru că, în acest sens, avem uh, multe lucruri pe care trebuie să le primim de la statele membre, de informații, pentru că ele sunt cele care fac acest transfer de bani. Noi nu facem decât să controlăm felul în care banii publici au fost uh, utilizați, dar în ceea ce privește analiza eficienței utilității banilor publici, nu noi avem toată informația. Această informație este disponibilă în fiecare stat membru în analizele pe care aceste state membre le fac. Și aceasta nu doar în aceste domenii concrete, la nivel statal, ci și la nivelul dezbaterilor la nivel european, de exemplu. În legătură cu concentrarea activităților, fie supusă unei reglementări mai puternice și ținând cont de faptul că la anumite decizii pe care le-am luat, noi toți, înainte de criză, au dus la descentralizarea anumitor activități, de exemplu, a piețelor financiare prin MIFID și altele, e adevărat, deci, că putem observa o concentrare a activităților financiare în anumite cazuri, care concentrează în jurul băncilor, dar scapă reglementării uh, referitoare la bănci. Așa numitul sector mm, non-bancar. Eu nu îl înțeleg foarte bine, dar experții ne vorbesc despre această activitate financiară și ne atrag atenția că pe viitor, într-un viitor imediat, ne vom găsi în fața și analizată, analizată din punctul de vedere al legiuitorului și a autorității de concurență. Vom vedea ce se va întâmpla, nu pot să vă spun acum dacă vom uh, lansa o anchetă sau vom începe o procedură sau alta. Oricum este un domeniu în care trebuie să fim foarte atenți celălalt aspect pe care l-ați evocat aici. Concurența pentru a atrage capital. Concurența în sine e bună. Faptul că există concurență pentru a atrage capital și oferta de capital existentă pe piață, acesta nu este un principiu rău, din potrivă. Însă întrebarea care se pune este cine va fi cel mai competitiv și cine va reuși până la urmă să atragă cea mai mare parte de capital disponibil. Vom vedea ce se va întâmpla. Deocamdată atunci când am comparat sistemele financiare, cel european cu cel american, am constatat că în Statele Unite și în general în lumea anglosaxonă, dar în special în Statele Unite, aproape trei pătrimi din uh, ansamblul finanțărilor companiilor trec practic piața de capital, în timp ce aici, în Europa, în special în Europa continentală, acest procent este de 25%. Care va fi distribuția aceasta pe viitor? Ținând cont de felul în care evoluează lucrurile, reforma sistemului bancar, directiva referitoare la cerințele de capital numărul 4 și alte elemente, poate că în Europa continentală vom ajunge la o mai mare parte a finanțării activității societăților care să treacă prin piețele de capital. Deci sperăm să creștem rolul piețelor de capital pentru a finanța activitățile nefinanciare. Și acest lucru ar reprezenta o, evoluț o evoluție bună, și anume să reducem dependența noastră de sistemul creditelor bancare ar fi un progres. Însă, până la urmă, se pune întrebarea cine va fi în stare să atragă capitalul. E prea devreme pentru a da un răspuns la această întrebare. Nu știu de ce n-ar exista, de exemplu, companii europene care să aibă acces pe piața de capital în condiții competitive. Pentru că e bine să avem o concurență în acest sens. Vicky, te rog. Thank you. A really quick question. O întrebare foarte rapidă. cele trei instituții trebuie să fie un exemplu bun de combatere a concurenței neloiale. Însă, de foarte multe ori, din păcate, legislația noastră a pus obstacole în cauza concurenței. Domnul Lange știe asta, de exemplu, cotele de emisii pentru sectorul auto, când legislația practic a făcut uh, impos concurența dintr-un sector în altul. Deci, legislația în anumite situații a avut efectul contrar. Întrebarea mea e cum putem evita asta pe viitor și cum putem conta noi pe dumneavoastră să arborați steagul concurenței la comisie. Într-adevăr, puteți conta pe mine. Eu sunt pentru concurență. Nu e doar responsabilitatea mea, ci și prioritatea mea încerc să-i conving pe colegii mei comisari că toate deciziile adoptate la nivel de, doci, de colegiu respectă principiile, obiectivele, prioritățile și regulile noastre. Însă, în ceea ce privește legislația, dumneavoastră sunteți brațul controversă. Mă voi referi la o chestiune despre care dumnealui a vorbit și la una despre care nu s-a referit. În rezoluțiile sale, Parlamentul și un alt aspect nemenționat. Comisarul Monti a făcut un raport privind piața internă și a vorbit despre concurența fiscală neloială. O problemă care are aspecte de politică fiscală, de reglementare, dar și de concurență. Când cheltuielile fiscale, de exemplu, sunt o formă de ajutor, este denaturată concurența de pe piață din această cauză. Deci, acum avem o piață online, multe servicii pot fi concentrate într-o singură țară, cu niște impozite foarte scăzute. Deci mă întreb dacă prin politica de concurență ce privește calendarul privind viitoarea inițiativă în ceea ce privește acțiunile private. Așa cum a spus-o acum, dar și în trecut, și cum știe domnul Sanchez Presedo, în primul rând trebuie să ajungem la un acord. Și vrem să facem așa ceva. Un acord la colegiul de comisari privind uh, acțiunile colective. În acțiunile private acord prealabil e important. Suntem într-o fază avansată, lansăm consultările publice și vrem ca în urma acestora să vedem ce poziții apar. Acestea ne vor inspira pentru ca anul viitor să ajungem cât mai repede la o poziție comună, să nu pot să anticipez eu. Asta nu depinde doar de mine ci și de cei 26 de alți comisari. Și după ce vom stabili toate acestea, nu cred că vor exista dificultăți uh, majore, tehnice pentru a pregăti uh, documentul nostru în ceea ce privește acțiunile private, Să nu vă pot da o dată, deoarece nu legate și de colaborare colaborarea Parlamentului European. În ceea ce privește cea de-a doua fiecare stat membru. Și nu putem să avem o abordare selectivă în ceea ce privește legislația uh, de impozite. Cetățenii și întreprinderile au dreptul să fie tratați la fel în ceea ce privește impozitele, fiecare stat membru. capitalului, deci pe lângă aceasta există competențe pe care le au statele membre și au și posibilitatea de veto, deoarece tratatul a menținut dreptul de veto în uh, ceea ce privește fiscalitatea la Consiliu. Și asta nu hotărâm nici eu, nici dumneavoastră. Cred că suntem de acord. Știm noi ce am face, însă să nu uităm că tratatul prevede comisar. Domnule comisar, pe mine mă interesează cum uh, puteți verifica concret după o fuziune dacă estimările dumneavoastră corectă dacă fuziunea nu duce la structuri de monopol, cel puțin parțial. Cum analizați sistematic aceste lucruri pentru a putea reacționa rapid? Am un caz concret în minte și anume, în mod normal, vin la Bruxelles de la Frankfurt cu avionul. Până acum un an jumate Brussels Airlines și Lufthansa, care zburau încoace. Și până acum exista concurență între ele și se observa acest lucru în ceea ce privește prețul. De când Brussels Airlines a fost preluată de către Lufthansa, prețurile au crescut cu cel puțin 50%, serviciile nu s-au îmbunătățit, există mai puține conexiuni și, din punctul meu de vedere, acest lucru reprezintă o poziționare de monopol pe această direcție Frankfurt-Bruxelles. Nu știu dacă Comisia a luat la cunoștință acest lucru și aș vrea să vă solicit să analizați la un moment dat și acest caz special. În al doilea rând, când uh, piața energiei electrice a fost liberalizată, toată lumea s-a gândit că va avea loc o evoluție a prețurilor, așa cum s-a întâmplat în cazul Telecom. Și an de an constatăm exact contrarul. Acum, spre sfârșitul anului, cel puțin la mine în țară, se primesc scris, scrisori referitoare la gaz, la energie electrică și așa mai departe, și acestea spun că de la 1 ianuarie sunt, din păcate, obligați să crească prețurile și nu cu un procent, două, ci de multe ori cu un număr de două cifre am impresia că lumea s-a obișnuit cu acest lucru și că, de fapt, este vorba despre o poziție de oligopol. Lumea s-a obișnuit de, cu o mărire a prețurilor uh, sistematică și așa stau lucrurile. Și aș vrea să știu care este poziția Comisiei vis-a-vis de acest lucru. Mulțumesc, domnule Klimt. Ceea ce privește această rută Frankfurt-Bruxelles, Bruxelles-Frankfurt, calitate de comisar pentru afaceri economice și monetare, deci pot să spun că luam avionul de foarte mult pe ruta asta. Și în urmă câteva zile, datorită dumneavoastră, am luat din nou avionul pe această rută și vă spun că mi-ați dat o idee foarte bună, voi încerca să văd ce se întâmplă, nu știu dacă voi prezenta o plângere oficială, însă voi analiza situația. Ceea ce privește acum energia. procesul de la început. Am lansat în 2007 o anchetă sectorială care ne-a dat ne-a oferit foarte multe idei în legătură cu capacitatea de reglementare. De atunci s-au luat anumite măsuri de către colegii mei responsabili de energie s-a stabilit de asemenea o listă, s-a deschis o listă de cazuri în urma acestei anchete sectoriale și a concluziilor din aceasta. Vă pot spune că încă ne ocupăm de foarte multe cazuri. Analizăm, de exemplu, unele situații tarif ocupăm de piața gazului, a electricității. Suntem foarte ocupați de aceste cazuri privind energia și în unele situații am uh, uh aplicat decizii referitoare la modul de funcționare a pieței, asta pentru a deschide piețele, pentru a elimina barierele și dumneavoastră la începutul acestei audieri. Mă bucur să aud putea face apel împotriva unei decizii judecătorești, iar codul de implicat uneori, ă, dat fiind că de multe ori este și judecător încurajat de sugestia adresată domnului Clint, vă rog ca, în numele meu și al domnului uh, Grüner, să inițiați și o procedură în ceea ce privește alocarea de concesiuni și ajutoarele de stat în uh, cazul nostru. Deci nu doar să faceți asta acum, dar poate în viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Îmi cer scuze, domnule Langen, nu am reușit să prind întrebarea dumneavoastră. Puteți să o repetați, vă rog? Există un caz în Germania, Nürburgring, este vorba despre un circuit de Formula 1. Acolo au fost făcute investiții mari. Federația s-a implicat și aici s-a alocat o concesiune fără achiziție publică și noi am adresat o scrisoare către dumneavoastră și am împreună să vă rugăm să analizați acest caz. Sigur, voi trimite în scris răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Da, mulțumesc foarte mult. Cred că cu aceasta încheiem sesiunea noastră de întrebări și răspunsuri. Abia așteptăm să lucrăm în continuare cu dumneavoastră în anul 2011. Vă mulțumesc pentru documentele foarte utile pe care le-ați uh, distribuit în ceea ce privește discursul introductiv. Foarte concis și util. Mulțumesc! partea domnului președinte Trișe, după care vom trece la o sesiune de întrebări și răspunsuri. Și dacă îmi promiteți că veți fi cuminți, vom adresa câte o întrebare Aveți cuvântul. Thank you very much indeed. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. situația și deflaționiste. Pe termen uh, mediu și lung, uh, ne așteptăm ca inflația să rămână în continuare sub 2%, însă aproape de 2%, deci pe termen mediu. Analiza noastră monetară confirmă că presiunile inflaționiste uh, rămân controlate și asta se reflectă și la rata dobânzilor. În ceea ce privește Portofoliul acesta a început să crească, în ceea ce, iar în ceea ce privește împrumuturile către persoane uh, private, acestea sunt în creștere. În ceea ce privește politica monetară, îmi cer scuze, ne aflăm la două zile înainte de următoarea reuniune a Consiliului de săptămâna viitoare, deci nu pot acum să mă refer la deciziile care vor fi luate atunci. că aceste decizii vor fi luate pentru a ne respecta mandatul și pentru a menține stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Referitor la ceea ce a spus dumneavoastră, mă voi referi acum la evoluția ratei de schimb. Conceptul principalele uh, valute neancorate, cum ar fi dolarul, yenul, lira sterlină, dolarul canadian și așa mai departe. Acestea și moneda euro, de asemenea, și monedele care au precedat moneda euro, deci nu au fost neacorate de la prăbușirea sistemului bugetar la începutul anilor 70. Cu toții credem că o volatilitate exagerată G20 s-au luat angajamente pentru a avea niște rate de schimb mai flexibile, uh, care implică și o, o apreciere treptată a monedelor lor, deoarece astfel și economiile în chestiune ar avea de câștigat, nu doar comunitatea internațională. În ceea ce privește acum uh, reforma guvernanței economice, BCE-ul este responsabil de partea partea E, deci cea economică. Deci dumneavoastră vă ocupați de guvernarea economică. Săptămâna trecută, la plenara Parlamentului, am menționat că propunerea Comisiei reprezintă o îmbunătățire a cadrului de supraveghere macrofinanciară pentru uh, membrii UE din afara zonei euro. Însă Consiliul de Guvernare al BCE aborda așa cum trebuie funcționarea uni, uh, Uniunii Monetare și Economice. Dacă vrem ca aceasta să funcționeze mai bine, trebuie să uităm că o bună funcționare e crucială pentru întreaga economie a zonei euro. Atât Consiliul cât și Parlamentul și-au început munca legislativă și așa cum ați fiscalitatea și pactul de stabilitate care poate avea un efect de prevenire. Noi am propus mai multe măsuri pentru a defini o politică fiscală prudentă. Totuși, pentru implementarea acestei abordări trebuie adăugate anumite detalii, iar limitele de deviere de la politicile Cea de-a doua inovare, operaționalizarea criteriilor de dat- privind datoria pe baza dreptul pe care îl are Comisia și regula majorității inversate, acestea merg în uh, direcția cea bună. Însă, Banca Centrală Europeană are îndoieli în legătură cu uh, cererile făcute de statele membre uh, care spun ca sancțiunile să nu mai fie um, aplicate din cauza ce privește clauza de derogare propusă în caz de uh, modificare generală a situației. Aici ar trebui să se facă o specificație ex ante. Și de asemenea avem nevoie de mai multe evaluări independente. Supravegherea trebuie să se facă în mod independent, procedurile interne de la comisie trebuie consolidate și de asemenea trebuie înființat un comitet de înțelepți implementarea măsurilor de supraveghere. Din păcate, în propunerea Comisiei, aceste lucruri cam lipsesc. În încheiere, să nu uităm și angajamentele naționale. Vom uh, supraveghea cadrele fiscale naționale. Și chiar dacă asemenea aceste dezechilibre pentru a ne concentra pe statele care în mod regulat au uh, pierderi și care au un deficit clar. Natura specifică a dezechilibrilor necesită o înștiințare așa cum trebuie în funcție de niște praguri, consolidarea fiscală, cât și supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. Și așa cum spuneam, asta se aplică țărilor membre din zona euro. În ceea ce vrește acum mecanismul de stabilitate menționat Eurogrup sâmbătă față de investitori și față de participanții de pe piață. Le-am cerut statelor membre să spună foarte clar că zona euro va respecta, va oferi o consecvență cu practicile femeiului în ceea ce privește implicarea sectorului privat. Iar poziția sectorul financiar. S-au făcut multe progrese de la adoptarea ultimii agende de reformare. Liderii de la G20 au uh, sprijinit de asemenea aceste măsuri la începutul lunii, care ne face să credem că există acum un angajament la nivel internațional. E un pas colaborare la nivel național. Directiva privind cerințele de credit uh, face față specificului existent, însă va trebui să uh, fie coerentă față de Basel 3 și de asemenea să se respecte perioada de tranziție stabilită. Ceea ce vrește și directiva privind uh, managerii de fonduri de investiții alternative. Aici e important supraveghere convergentă nu UE și în SUA pentru a avea niște condiții de participare egale la nivel internațional. De asemenea, mai există câteva inițiative de reglementare în curs, atât la nivel internațional, Sper că ESRB va fi uh, introdus așa cum a stabilit Parlamentul. Asta pentru a crește posibilitatea autorităților europene de a garanta uh, stabilitatea sistemului financiar per total. Vă mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! o planificare referitor la cine va adresa întrebări. Deci începem cu PPE-ul. Jean-Paul Gozes va adresa deci prima întrebare. Madame la Vă mulțumesc. Domnule președinte, sunt conștient că în clipele prin care trecem și poziția dumneavoastră cetățenii. În primul rând, aveți un răspuns la temerile de efect domino în zona euro. Primul, al doilea, a doua întrebare. Restructurarea datoriei dintr-o țară euro. E încă o chestiune tabu aceasta? Și a treia întrebare. Care este poziția BCE în ceea ce privește discuția actuală din cadrul Eurogrupului privind diferența de productivitate și competitivitate între statele membre? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aici se încheie visul meu. următorul lucru. Noi avem, și voi sunteți uh, martorii constanței acestui lucru, pentru că ne întâlnim uh, de șase ori pe an în medie. Așa că am arătat de fiecare dată că pactul de stabilitate și creștere și uh, monitorizarea strânsă pe marginea acesteia sunt fundamentale pentru Uniunea Economică și Monetară responsabil pentru Uniunea Economică și Monetară, există responsabil și, de fapt, de sunt guvernele de la Eurogrup și uh, de aceea este importantă această întâlnire în zona euro. Am spus acest lucru la înființarea monezii euro și aceasta până în 2004, când mai multe țări au dorit să slăbească Stabilitate și Creștere, printre care și a dumneavoastră, domnule Gozes, cred, și altele de asemenea. Și, de fapt, în acest grup al țărilor care doreau acest lucru se aflau toate țările mari. Noi le-am spus că e vorba de o eroare gravă, pentru că Uniunea Economică și Monetară avea nevoie de cei doi piloni, cel monetar și cel economic. Ne-am luptat pentru aceasta comisia de asemenea și am ajuns până în fața și aceasta și-a exprimat o sentință salomonică. Și aceasta ne arată în ce măsură ne aflam într-o situație conflictivă. Am spus în continuare același lucru și eu am spus în numele Consiliului Guvernatorilor că avem o îngrijorare gravă, grave concern, spuneam în uh, engleză, încă din 2005 în legătură cu acest pact și am continuat să facem aceste comentarii. supraveghere nu doar a politicilor bugetare, ci și un lucru pe care îl vedem acum cu beneficiile a, timpului care a trecut, vedem că atitudinea țărilor, a Eurogrupului, a Consiliului era de neînțeles și le spuneam că trebuie să supraveghem îndeaproape costurile de producție, indicatorii de competitivitate și dezechilibrele naționale care existau în cadrul zonei euro. Iată deci lucruri foarte clare. Am senzația că guvernele, conștiente de ceea ce s-a întâmplat și aflate în fața unei situații dificile, iată că acum iau decizii pe care le consideră a fi potrivite și care poate sunt subestimate de către observator la ora actuală. Și spun printre altele că există o subestimare din partea observatorilor a voinței um, puterii executive, a colegiului de asemenea, colegiului Eurogrupului și a colegiului uh, Consiliului între cei 27. Mi se pare că există o subestimare deci a voinței de care dau dovadă o subestimare foarte clară și de altfel nu e un lucru nou. Am observat de mai multe ori că din afară era greu să se înțeleagă mecanismul de decizie la nivel european. Și aceasta mă face să vă spun uh, și nu în vise, ci chiar în realitate, că nu cred că stabilitatea financiară a zonei euro, ținând cont de toate elementele pe care le dețin, poate fi pusă sub semnul întrebării. Într-un mod evident, e clar este o problemă, dar nu cred că acest pericol este mare. Și în ceea ce privește problema aplicațiilor pentru sectorul privat, am spus chiar eu că este important să clarificăm situația, situație care a fost clarificată în ultimul weekend, când europenii, iată, aplică acele la nivel mondial în ceea ce privește sectorul privat. Și la ora actuală niciun european nu spune altceva și uh, cele două țări care au fost ajutate sunt într-o situație de solvabilitate, dar care au fost ajutate pentru a face acest proces de redresare. E clar că e nevoie de o ajustare foarte serioasă peste tot în Europa. acest am răspuns la primele două întrebări, dar aș vrea să fac câteva comentarii suplimentare. Spuneam la un moment dat că observatorii nu își dau seama de ce înseamnă cu adevărat să faci, să construiești Europa. Aș avea patru puncte de menționat unde se poate vedea că se subestimează ceea ce se face la nivel european. Toate statele europene urmăresc programul de stabilizare și de redresare bugetară punctele de plecare sunt de altfel mai bune decât cele ale altor țări a, cu o putere economică foarte mare. De exemplu, în 2010 deficitul zonei euro era de 6,3% din PIB, iar deficitul Statelor Unite era de 11,3% din PIB. Deficitul Japoniei, după cum arată femeii, este 9,6% din PIB. Aceasta seama despre ce e vorba. În 2011, în zona euro, vom ajunge la 4,6% în zona euro consolidată, în Statele Unite 8,9%, iar în Japonia, de asemenea, 8,9%. Un lucru care nu este foarte bine înțeles. Un al doilea element. fiecare dată, fiind mai dinamică decât uh, se prevăzuse de când s-a reluat creșterea economică. Acesta este un fapt. Unele țări, așa cum știți foarte bine, și nu cele mai puține din zona euro, au nivelul de la IFO Institute, care este cel mai înalt de la uh, reunificare. Deci, iată, am ajuns la momentul de vârf. 30% din zona euro. Deci economia reală funcționează și, în general, zona euro a surprins întotdeauna în mod plăcut. Un al treilea punct important. Au fost inițiate instrumente care funcționează. Și acest lucru îl vedem din nou, l-am văzut de altfel în weekendul trecut. Am să mă opresc aici și anume că noi emitem o monedă, euro, care și-a conservat valoarea mai bine decât celelalte monezi. Aceasta în uh, ultimii ani. Deci nu trebuie să subestimăm acest lucru și noi emitem această monedă. pe măsură. Cred însă că ar trebui să încercăm să fim mai succinți cu celelalte două întrebări în ce privește sfera de aplicare, însă sunt convinsă că așa va fi. Următoarea întrebare, domnul Magao. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc, domnule președinte Trișe. Trebuie să vă întreb și dumneavoastră aveți posibilitatea de a nu răspunde, dacă aveți de gând să continuați cu măsurile extraordinare în ceea ce privește lichiditățile pe anul 2012, dacă veți cumpăra în continuare datorie publică și în cazul în care doriți să amânați răspunsul la, pentru întâlnirea Consiliului peste ceva zile, aș vrea să ne spuneți mai în detaliu care este părerea dumneavoastră în legătură cu participarea investitorilor privați acea salvare care va fi acordată după 2013, pentru că prima opinie pe care ați exprimat-o a fost negativă și Consiliul în acest weekend a hotărât că analiza se va face în fiecare caz în parte și aceasta ne face ca situația să fie destul nesigură. Dar vreau să vă întreb dacă această idee nu vă place din cauza consecințelor negative vom uh, analiza raportele de monitorizare peste două zile și nu pot anticipa, așa cum puteți înțelege foarte bine de ce. Pentru că așteptăm decizia Consiliului și în ceea ce privește politica de monitorizare uh, vor apărea decizii interesante, mai ales în ceea ce privește politica de monitorizare și măsurile nestandardizate să clarific că există standardele de politică de monitorizare care sunt menite să asigure stabilitatea și avem măsurile nestandardizate care permit, atunci când este nevoie, o funcționare mai bună a politicii monetare și a mecanismului de transmisie cărora decidem. În ceea ce privește a doua întrebare, sunt de părere că declarația Eurogrupului, am spus adineori că a fost nevoie de clarificări, clarificări utile, pentru că, iată, s-a spus foarte clar că nu numai de acum încolo, până la urmă este vorba despre mecanisme viitoare, de acum încolo se va apleca politica politicile noastre. Deci, este vorba despre armonizare cu aceste politici ale femeiului, pentru că existau ambiguități în ceea ce privește acest nou concept. Nu este un concept care se aplică peste tot în lume, ci este vorba despre acest nou concept care trebuia să mai fie clarificat, pentru că îi speria oarecum pe investitori care își priveau investițiile de la deci, cred încă o dată că a fost foarte important ca aceste ambiguități care au apărut și care au persistat o lună de zile să fie clarificate. Consider încă o dată că această clarificare a fost una utilă și am considerat că nu este adecvat să discut despre această perioadă de o lună în care lucrurile nu fusese suficient de clare, însă acum lucrurile sunt clare și s-a făcut acest lucru. Mulțumesc, domnul Langen. Domnule Langăr, întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Eu tocmai discutam cu vecina mea. Aș dori să adresez o întrebare care a apărut uh, în această dimineață la dezbaterea despre derivate și produsele derivative și care are legătură cu um, această, această plasă de salvare și anume accesul la BCE, la Banca Centrală, pentru că, în primul rând, s-a solicitat în ceea ce privește casele de compensare să se prezinte o licență bancară sau cel puțin să fie dat accesul la Banca Centrală pentru ca uh, riscurile să fie reduse. Și în acest context, întrebarea mea, dacă în ceea ce privește fondul de salvare a euro, pentru că în, ați cumpărat și uh, credite, credite în valoare de miliarde, și aș vrea să știu dacă în acest context și în cadrul fondului de salvare care intră acum într-o fază de probă, pentru că dacă este să analizăm reacția pieței, încă nu s-a încheiat. Deci după Grecia și Irlanda, aș vrea să știu dacă conform articolului 125, care vorbește despre interzicerea cumpărării și preluării de către datorii, deci aș vrea să știu dacă din perspectiva dumneavoastră există vreo posibilitate a refinanțării acestei plase de salvare prin intermediul Băncii Centrale Europene. Deci dacă credeți că există o șansă astfel încât acest wrecking fund să um, apeleze la BCE, mai ales ținându-se cont că FED a ales o altă soluție și anume cumpărarea de credite de stat, de împrumuturi de stat într-o foarte mare măsură, însă acest lucru duce la creșterea inflației în același timp. Deci, pe de o parte, casa de compensare și produsele derivative și pe de altă parte această plasă de salvare și accesul către BCE. Cum apreciați această situație? Mulțumesc! pare că ați pus mai multe întrebări aici. Una se referă la procesul de clearing și felul în care acestea au legătură cu lichiditățile BCE-ului, o întrebare separată. Și aici trebuie să vorbim despre un concept global, pentru că trebuie să aplicăm condiții generale pentru casele de compensare este un lucru foarte important care a fost discutat la nivelul băncilor centrale ale principalelor state și a economiilor emergente de asemenea. Deci aceasta ar fi o întrebare. chestiune asupra căreia nu ne-am pronunțat încă. Este o decizie a Consiliului Guvernatorilor care trebuie luată și s-a hotărât acest lucru pentru că considerăm că canalele de transmisie a politicilor monetare trebuie să facă astfel încât să a, repună pe picioare aceste canale de transmisie. După cum știți, aceasta nu schimbă politica monetară, pentru că retragem lichiditățile care sunt injectate prin acest program. Deci, vom retrage din nou lichiditățile care au fost injectate și facem acest lucru în fiecare săptămână. Vom vedea ce vom hotărâ pe viitor, pentru că aceasta este o decizie a Consiliului Guvernatorilor, dar oricum programul este în curs. M-ați întrebat, de asemenea, dacă vom fi în stare acest uh, fond de salvare există și este operațional pe deplin, după cum știți, iar acest lucru s-a hotărât în mai, iar acum a fost aplicat pentru prima oară, pentru că în cazul Greciei nu era vorba de așa ceva, acestui fond de salvare care să fi fost aplicat. Au fost uh, împrumuturi ad hoc, directe, aplicate, iar de data aceasta nu finanțăm direct acest fond. Este vorba de un instrument care se află în mâinile guvernelor. face legătura cu alte obiective, cum ar fi creșterea, generarea de locuri de muncă, strategia 2020. Chiar și Comisia îi spune Parlamentului European să nu considere acest uh, nou mecanism de guvernanță economică ca un pom de Crăciun. Ni se cere să ne axăm 17 membri, deoarece peste o lună vom fi 17. Deci nu e o chestiune pe termen scurt. E clar, tragem învățăminte din trecut, însă nu e vorba de o abordare pe termen scurt, ci pe termen lung și chiar foarte lung. Cum să guvernăm așa cum trebuie, gest, cum să gestionăm așa cum trebuie economia celor 27 de state membre cu 500 învățăm uh, făcând greșeli. Deci învățăm, practic, cu greu. Să ne gândim la probabilitatea ca cei care se ocupă de această structură de supraveghere să aibă din nou un comportament cerem un nivel maxim de curaj în ceea ce privește guvernarea economică, asupra căreia lucrați și dumneavoastră. Și pentru noi este crucial. Știm, vedem exact ce se întâmplă din cauza neglijențelor pe care le-am produs în acest domeniu. Și asta nu are de a face cu gestionarea crizei pe care ați menționat-o sau cu funcționarea acestui fond toate economiile avansate se gândesc acum la ce învățăminte să tragă de pe urma acestei crize. Am citat avem și câți vorbitori mai avem, cred că voi cronometra lucrurile pentru a reuși să vorbim cu toții. Urmează doamna Pereira. Voi vorbi în portugheză, spune doamna Pereira. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. nu a împiedicat uh, contaminarea altor țări și nu se pare că și nici nu se pare că s-ar fi recuperat încrederea piețelor. Aș vrea să-l întreb uh, pe domnul Trișe care este părerea dumnealui, deoarece BCE-ul uh, e un element de stabilitate a sistemului. Deci aș vrea să știu de ce credeți dumneavoastră că acest mecanism nu a îndeplinit obiectivele pentru care a fost că există aici o dimensiune interguvernamentală în joc, puțin europeană, cred că abordarea nu a fost cea corectă. Și în ceea ce privește participarea sectorului privat, nici aici nu s-au întâmplat lucrurile așa cum trebuie, deoarece s-a deschis o cutie a Pandorei. Și mai există și o chestiune, și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Deci pentru ca țările să-și plătească datoriile și să le controleze pe termen au nevoie de niște condiții pe termen mediu pentru a crea un excedent care să financeze această datorie. Și asta nu are cum să se garanteze într-un spațiu ca cel al monedei uh, unice. Cu țări care de la bun început aveau uh, un nivel de competitivitate și producție foarte diferit. Nu credeți că ar trebui să fim mai radicali atunci când ne gândim să o urmărim foarte îndeaproape. Și v-am spus asta întotdeauna, de fiecare dată când ne-am întâlnit. Suntem într-o zonă comună, cu o piață comună, cu o monedă scopul nostru și toți uh, factorii de decizie, parlamentele, partenerii sociali trebuie să înțeleagă acest lucru, precum și întreprinderile, deoarece e un element fundamental. Ne aflăm în aceeași zonă economică cu toții și avem și niște uh, cadre de referință în ceea ce privește evoluția nominală, deoarece știm că inflația a fost anul trecut de 1,97% și toate deciziile trebuie să țină cont de acest lucru. Asta indiferent de nivelul de pro productivitate și știu că există diferențe între statele membre la acest, în această privință, să indiferent de nivelul de productivitate, trebuie să-ți ajustezi salariile uh, și costurile pentru a fi suficient de competitiv fac toate economiile la nivel internațional și asta trebuie să fie făcut și aici, când a, aparții unei zone economice comune cu o monedă pentru parte niște cifre consolidate și pe de altă parte știm că există în continuare politici naționale și statele membre trebuie convinse, Eurogrupul. Avem o, o uniune economică și monetară care nu e desăvârșită, deoarece avem politici fiscale, avem un cost al unui lucru diferit. Cum vom merge înainte însă dacă spunem că vom ceea ce privește textul BC din 10 iunie, era un aspect acolo privind soluționarea, soluționarea crizelor. BC-ul considera că face parte din pachet, la fel și Comisia. Însă acum mi se spune Consiliul se ocupă de asta. Deci nu credeți că în acest pachet ar trebui să includem și problema rezolvării uh, crizei de datorie suverană și așa cum a spus și domnul Garcia Marga, curăți și însănătoși sectorul bancar din Europa. Și Sharon, profităm că domnul Trișeu este aici. Îl vedem adesea, însă e important să vorbim despre asta. Nu credeți de asemenea că în pachet ar trebui să vorbim despre această însănătoșire, această curățire a băncilor, care uh, nu a fost soluționată și care costă din ce în ce mai mulți bani pe contribuabil, după cum vedem. Entièrement d'accord. La primul comentariu pot să vă spun că sunt absolut de acord. Noi considerăm că propunerea Comisiei este insuficientă și Consiliul practic dăduse un pas înapoi față de propunerea Comisiei. Iar dumneavoastră sunteți tocmai brațul legislativ și știm că veți analiza îndeaproape acest uh, lucru. Însă și eu mă gândesc la aceste quasi-federații bugetare. Avem deja o monetare și avem nevoie de o quasi-federație bugetară și putem ajunge la așa ceva dacă avem un proces de supraveghere întărită față de ceea ce se întâmplă, pentru că ceea ce se întâmplă nu corespunde cu realitatea. Deci, după cum vă spuneam, avem nevoie aproape de o federație bugetară. Sunt convins de acest lucru. Referitor la spun aici punctul meu de vedere. Am avut deja dificultăți pentru a obține o clarificare, de aceea n-aș fi favorabil uh, redeschiderii acestei cutii a Pandorei. Dar, bineînțeles, depind de punctul de vedere al Parlamentului și de voința sa, dar v-aș ruga să dați dovadă de prudență, pentru că avem acum o clarificare și acest element mi se pare important referitor la bănci. Va trebui să luăm decizii importante în legătură cu revizuirea profundă, chiar dacă aceasta nu corespunde reformei pe care noi o vroiam sau pe care dumneavoastră o doreați, dar oricum, acum trebuie să uh, înființăm aceste instituții avem foaia de parcurs pentru toată această supraveghere prudențială, deci uh, trebuie să ne oprim aici. Aceasta este senzația mea personală. Mulțumesc! Eh, dank u wel. Ik zal uh, Nederlands spreken als u het uh, goed vindt. Mulțumesc, domnul Epping. Aș vrea să Belgia. După cum știți, există foarte multă incertitudine politică în Belgia. Guvernul se ocupă de afacerile actuale, iar guvernul nostru întâmpină niște probleme, oamenii vorbesc despre existența Baltimore în continuare sau nu. În ceea ce privește Belgia și legăturile cu piețele de capital. Germania plătește 12,5%, Belgia 13,5% și aceste procente sunt în continuă creștere. Iar întrebarea mea este, ce credeți în ceea ce privește incertitudinea politică în Belgia? Și în al doilea rând, piețele financiare se, cum vor evolua acestea pe viitor? Aș vrea să spun că am observat ce s-a întâmplat în toate țările și trebuie să respectăm felul în care funcționează democrația. N-am niciun fel de comentariu în legătură cu relația dintre dezbaterile politice actuale din țările noastre și ce se întâmplă pe piețe. Nu vreau să fac comentarii pe această temă. Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că în multe țări observăm felul în care funcționează democrația și, din punctul meu de vedere, există o problemă importantă în care, bineînțeles, parlamentele au un rol important de jucat pentru că ei sunt reprezentanți ai cetățenilor și în același timp trebuie să informeze pe cetățeni în legătură cu ce se întâmplă, cum funcționează lumea reală, e nevoie deci de această comunicare întărită, în special în circunstanțele actuale. Mulțumesc, Filip, te rog. Domnule președinte, mulțumesc. Mă mulțumesc pentru că ați venit din nou în rândul nostru. E clar că în Europa publice și private, o situație care nu este deloc sănătoasă și avem nevoie de o însunătășire a situației. Încă din 2008 cu Grecia și, mă scuzați, 2010 uh, Grecia și Irlanda, a trebuit să sărim în ajutorul sectorului bancar. Deci, când avem atâtea datorii, e adevărat că cei care oferă uh, împrumuturi au nevoie de um, de ajutor, dar și ceilalți. Și până la urmă, cei care au de plătit sunt contribuabili, în special contribuabili din țările cele mai afectate de piețele financiare. Am două întrebări în acest sens. În primul rând, dacă considerați că este echitabil să ajungem la o astfel de soluție și, în al doilea rând, spuneți, economia merge bine, cele 27 de state membre au luat măsuri de austeritate, dar nu sunt de acord cu acest lucru. Există state care nu au făcut acest lucru, iar consecințele nu au apărut încă. Și acolo unde au apărut consecințe, nu putem spune că economia merge într-adevăr foarte bine. Deci a doua întrebare este dacă aceste măsuri nu sunt de fapt contraproductive și dacă până la urmă nu duc la deflație. Și am o ultimă remarcă de făcut. Între dorința dumneavoastră ambițioși uh, și curajoși în ceea ce privește guvernanța economică și o anumită îmblânzire a guvernelor, pot să constat, pe de altă parte, că sunteți uh, foarte prudent în ceea ce privește îmblânzirea celorlalți agenți economici care au fost orice instrument în acest sens era dreptul jenant. Mulțumesc. Preiau întrebările dumneavoastră, am să încep cu ultima și am să închei cu prima întrebare. Economiile nu merg bine, e adevărat că unele economii nu merg foarte bine. Poate că au mers prea bine, aș spune, și să nu uităm că ne aflăm aici într-o situație și care făceau eforturi foarte mari pentru a-și menține și restaura competitivitatea și se spunea că aceasta este o povară pentru noi, iar uh, acum putem spune, iată, poate au mers prea bine și vedeți foarte bine la ce economii mă refer. Avem aici un fel de compensare a acestui fenomen între cei care nu mergeau bine și acum merg bine efort de ajustare. N-aș vrea să vă las aici impresia că sunt complezent. Nu, pentru că timpurile sunt uh, uh, foarte, momentele prin care trecem sunt foarte dificile și în ceea ce privește economia reală nu pot să fac altfel de afirmații decât că avem nevoie de o reluare a creșterii după această recesiune care a fost cea mai importantă după cel de-al doilea război mondial. Avem două surprize, surprize plăcute față de previziunile pe care le aveam. Bineînțeles că nimic nu e nemaipomenit, dar oricum e puțin mai bine decât se prevăzuse și asta am constatat-o luna de lună. Vom publica în curând peste două zile previziunile pe viitor și vom vedea ce se întâmplă, dar până acum așa au stat lucrurile. la comentariul dumneavoastră. Există acest comentariu general referitor la eforturile care sunt cerute față de unii și nu față de alții. Și iată de ce cred că când spunem că creanțierii trebuie să plătească. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că li s-a acordat încredere și de aceea trebuie acum să piardă bani, iar cei care sunt împotriva dumneavoastră, împotriva acestor piețe, acum trebuie să câștige bani totul este foarte complicat și n-ar trebui să simplificăm prea mult lucrurile, pentru că piețele de astăzi există uh, două categorii de persoane, cei care lucrează pe termen lung și pe termen scurt și aceasta trebuie să o vedem în contextul stabilității. Iată de ce cred că trebuie să aplicăm regulile în vigoare la nivel mondial. Există două soluții aici face analiza fiecare țări. fmi face această analiză și dacă țara este viabilă, dacă este durabil, atunci fondul o susține și, bineînțeles, și Uniunea Europeană susține acea țară, dacă dorește acest lucru, bineînțeles, dacă nu, nu. Există a doua situație pe care o considerăm ca fiind puțin probabilă și aici guvernele au spus și vreau să citez uh, din propria lor declarație tratat în cazul în care o țară este insolvabilă. Este deci același lucru ca la nivel mondial. Deci, încă o dată, avem nevoie de claritate, pentru că nu putem trimite mesaje contradictorii. Iată de ce cred că această clarificare care a fost făcută este utilă. bucur uh, foarte mult că ați mai venit odată aici, domnule președinte, și mă bucur mai ales că ați ales acest moment. De aceea permiteți-mi să adresez o întrebare de actualitate care ne preocupă pe noi în acest moment în Grecia. După estimările de acum două zile ale ECOFIN, deci estimările din 28 noiembrie, referitoare la posibilitatea unei extinderi pentru creditele oferite Greciei din și a țărilor din uh, zona euro, putem considera acest lucru ca un fapt dat până la sfârșitul anului 2021, eventual, pentru că pe noi ne îngrijorează societatea greacă și mass media. Um, ei se gândesc cu toții și noi ne gândim că o asemenea extensie a termenului de plată reprezintă și o extensie a măsurilor de austeritate. Și la noi avem o politică de austeritate care este foarte uh, severă convenită cu femeiul și cu alte uh, părți implicate. Deci aș vrea să știu care sunt prognozele uh, pentru viitor în ceea ce privește Grecia, pentru că această politică de austeritate va continua ea? Aceasta este întrebarea mea sau credeți că după anul 2013 va fi introdusă o politică și mai severă de austeritate pentru

întrebare adresată guvernelor, uh, celor care fac împrumuturile, uh, femeiului și comisiei care analizează programul și îl apreciază. Tot ceea ce pot să spun este că este în interesul populației uh, elene, este în interesul economiei elene de a se întoarce la o bază permanentă, la o funcționare normală a economiei. Ceea ce se cheamă austeritate reprezintă austeritate în comparație cu perioada existau uh, niște sume uh, și un comportament anormal care trebuie să fie corectat în mod necesar. Sigur, nu vreau să numesc uh, cifrele pe care le-am în minte pentru a ilustra nivelul de diferență care a fost acumulat în ceea ce privește um, aceste sume nominale. Deci, trebuie să revenim la normal, pentru că este normal să existe politici pe termen mediu și lung și acest lucru se așteaptă de la toate economiile tuturor țărilor europene. Mulțumesc, Marta Anderson. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și uh, domnului Trișe. În un interviu uh, ați spus luna aceasta că există un concept al națiunilor suverene care nu mai corespunde realității. Aș vrea să știu dacă considerați că această filozofie va mandatul de 10 ani de președinte la BCE și dacă da, poate puteți să ne dați niște exemple de cum funcționează această politică. Pentru că eu personal cred că acesta este aranjamentul cel mai potrivit. Anume uh, cel al statelor suverane. Da, într-adevăr, este un punct foarte important. Noi am creat noi entități care sunt pertinente la nivel global, sau cel puțin la nivel la nivel global, noi știm că există o economie globală reală și cu un singur eveniment, uh, și anume Lehman Brothers, uh, poate să afecteze toate aceste procese la nivel mondial. De aceea trebuie să stabilim niște guvernanțe, modele de guvernanță potrivite la nivel global, care să poată fi măsurabile, care să poată fi evaluate cu aceste noi entități, și anume uh, finanțarea globală și economia globală acestea trebuie să fie coordonate cu ceea ce mai rămâne, cu fundamentul statelor suverane, crearea acestor state suverane. Mă gândesc aici la tratatul de la Vestfalia, care a creat în Europa acest concept al statelor suverane. Este adevărat uh, acest lucru pentru Europa, aici statele sunt foarte ambițioase, mai ambițioase decât la nivel global, dar avem o singură piață, o piață unică și o economie unică europeană și aceasta a fost ambiția fondatorilor uh, europeni încă de la începutul fondării Uniunii Europene și sigur că avem o piață unică și o monedă unică, după cum am spus. Și tocmai această combinație între noi entități care sunt foarte pertinente în prezent și conceptul uh, din Vestfalia, statelor suverane, reprezintă viitorul. statele suverane de model vestfalian și uh, entitățile cu o guvernare mai uh, relaxată. Vorbim aici uh, de Uniunea Europeană cu 27 de state și o populație de 500 de milioane de locuitori. Mulțumesc, Hans-Peter Martin. Natura funcției președinte determină discuții acum un an. Astăzi aș dori să analizăm mai intens Spania și să vorbim despre această țară. De aceea vă rog să ne explicați cum stau lucrurile, pentru că știm că există aici o îndatorare a statului comparabilă. Cu toate acestea, câștigurile uh, în ceea ce privește împrumuturile de stat uh, sunt foarte atractive, 24-28 de puncte. Uh, nici situația financiară nu pare atât de înspăimântătoare, însă trebuie să ne gândim că alții știu mai, bun, mai multe decât noi. Vorbim aici de 100 de miliarde de euro care ar putea să mai stea la dispoziție, însă știm că, în aceeași măsură, posibilitățile de amortizare și de decontare în Spania sunt reglementate cu totul altfel decât în uh, țările Europei centrale. Deci, uh, dacă aceste cifre sunt prelate abia peste 5 ani în contabilitate, s-ar putea ca abia în 2013 să știm cum stau lucrurile cu adevărat ce deci, am câteva întrebări concrete către dumneavoastră. Aveți o estimare realistă referitoare la dimensiunea uh, crizei creditelor imobiliare din Spania? Dacă da, puteți să ne faceți de sugestii pe această direcție? Și de asemenea, vă puteți imagina dacă una dintre casele de economii sau dintre băncile mari, Santander sau FFB, dacă va da falimente, să vă reamintesc tuturor că prin tratatul de la Lisabona trebuie să oferim uh, stabilitate de preț pentru 16 state și uh, 13 milioane de locuitori. Asta suntem încurajați și solicitați să facem. Ceea ce am făcut în decursul a 12 ani, 1,97% din media anuală, a, a fost media anuală de inflație. Deci stabilitatea de preț este furnizată foarte bine în zona euro. Este în conformitate cu tratatul și cu ceea ce ați solicitat. Sigur, a existat uh, un caz uh, anterior um, și o economie um, stabilă în uh, statele fondatoare. Și noi trebuie să oferim aceeași stabilitate de preț și în următorii 10 ani. Acesta este mandatul nostru, aceasta este misiunea noastră. Iar uh, anumite părți ale întrebării dumneavoastră sunt în afara domeniului nostru de uh, aplicare și a misiunii noastre și se adresează altor entități, de fapt. Vreau să fiu cât se poate de clar în această privință. Nu voi uh, vorbi uh, în van, ci vreau o uh, disciplină verbală. Aceasta este esențială. Nu sunt responsabil unei țări sau alteia, noi dorim să se facă o supraveghere a acestor politici și suntem în legătură cu autoritățile responsabile, și anume Comisia, pe de-o parte, și Consiliul, pe de altă parte. De aceea spun că am spus întotdeauna tuturor țărilor că trebuie să facă o gestiune cât mai înțeleaptă și mai rezonabilă cu putință. Și acest lucru a fost un mesaj constant de-a lungul timpului. Acestea fiind spuse, că mai mulți observatori au subestimat soliditatea zonei euro în ansamblul său și a multor state membre. Aceasta este și poate aș spune aici că e vorba de o ambiguitate a comunicării. Deci trebuie să ne aplicare. Și am menționat deja problema clarificării utile, pentru că nu cred că ipoteza de lucru pe care ați prezentat-o asupra sistemului bancar din Spania este potrivit din punctul meu de vedere. Mulțumesc! clar că cerem chiar și o consolidare a textului comisiei în ceea ce privește guvernarea și eu am vrut să dau potențialul de creștere al economiilor noastre și e, bineînțeles, și cazul Portugaliei. Și de aceea sunt de acord cu dumneavoastră. Reformele structurale din Portugalia, inclusiv pe piața muncii, iar ar putea permite Portugaliei să depășească problemele termen mediu și lung. Da, domnule, sunt de acord cu ce ați spus. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur să văd că recunoașteți uh, rolul colegislativ al Parlamentului la pachetul uh, guvernare. Consiliul încă doilea rând, weekendul acesta am văzut mai clar cum arată mecanismul de stabilitate, însă nu știm pe deplin cum arată acesta. Întrebarea este, credeți că pachetul de propuneri că va fi nevoie de mai mult timp pentru a finaliza acest uh, pachet legislativ sau nu. Deci aș vrea să știu care sunt comentariile dumneavoastră în această privință. Înțeleg destul de bine întrebarea dumneavoastră. Vă spun care este impresia mea. Trebuie să fim uh, smeriți, după cum spuneam eu, în fața instituțiilor democratice, iar noi, uh, pe ul trebuie sugera să redeschidem cutia Pandorei în momentul de față. Deci nu e necesar și nici nu e o idee bună, chiar dacă înțeleg poziția dumneavoastră implicită. În ceea ce privește acum consolidarea dimensiunii de prevenție, dar și corective a instrumentelor fiscale, dar și supravegherea facem noi aici, la nivel european, însă eu vă cer să faceți cât mai mult, să fiți cât mai puternici, deoarece nici noi nu suntem mulțumiți de propunerea comisiei, care a fost uh, slăbită la discuții. Dumneavoastră sunteți uh, un legiuitor, poate că unii nu înțeleg asta așa de ușor, deoarece lucrurile s-au schimbat recent, însă sunt sigur că veți fi la înălțimea provocărilor. pentru că până acum uh, BCE-ul și-a um, îndeplinit misiunea foarte bine, așa cum s-a prezentat și în raportul BCE-ului, însă trebuie să ne gândim acum că BCE-ul se găsește în fața um, unor uh, provocări multiple, pentru că au fost achiziționate uh, multe împrumuturi de stat și sectorul bancar a, este într-o mare măsură dependent de BCE vor uh, decurge lucrurile de aici încolo, cum se va configura acest mecanism pe viitor. În al doilea rând, în ceea ce privește eurobondurile, euroobligațiunile, um, acestea devin uh, din nou un subiect de actualitate și întrebarea este care sunt argumentele euro-obligațiuni uh, reprezintă o refinanțare în uh, măsură de 60% și um, depășind acest cadru vorbim despre finanțare națională. Ce părere aveți? Uh, cum apreciați o asemenea piață împărțită pe din două, și de euroobligațiuni, noi am retras toate eh, lichiditățile pe care le injectăm, pe care le-am injectat și am dorit să reînființăm un sistem de distribuție a politicilor eh, monetare, unul adecvat. Și atunci când vorbim despre eh, benchmarking-ul fără risc, care se comportă că avem un punct uh, controversat de discuție. Nu voi comenta uh, despre ideile care au fost exprimate pe aici, pe acolo, pentru că sunt multe idei care au fost vehiculate. După cum știți, uh, noi nu am fost promotorul așa numitelor eurobonds, euroobligațiuni, însă sigur nu putem spune niciodată, niciodată angajat pe o altă direcție până acum și cred că în ceea ce privește 60% procente și uh, finanțarea națională, referitor la aceasta nu vreau să spun nimic. Uh, Leon. Oui, Monsieur le Président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. face, să avem nevoie de o politică monetară. Banca Centrală Europeană nu se mai mulțumește doar cu lupta împotriva inflației și președintele său, așa cum am văzut deja, oferă propriile sale recomandări criza de lichiditate a redresat creșterea economică și a permis băncilor private să cumpere uh, datorii suverane la un moment dat. Și chiar și Banca Centrală a cumpărat această datorie națională, de exemplu în cazul Greciei, și din ce am citit azi dimineață s-a făcut și pentru țări periferice de către BCE. Vedeți că am dorit să avem mai multe informații în acest sens. Am două întrebări. O și în cazul Portugaliei și al Greciei. Banca Centrală Europeană ar cumpăra o parte a acestor datorii portugheze sau spaniole, așa cum face Banca Centrală Americană, pentru că acesta ar fi mijlocul cel mai eficient de um, menținerea ratelor de schimb pe piețele uh, europene. Ne-ați vorbit de asemenea despre rata de schimb și ați spus de mai multe ori că trebuie să se ajungă la un echilibru al monezii. Experții ne arată că echilibrul ar fi 1 euro este 1,17 dolari, la ora aceasta suntem sub acest prag și mă întreb dacă BCE-ul ar intervine, dacă Consiliul i-ar cere acest lucru, așa cum autorizează tratatul de la Lisabona și poate că într-o bună zi această dezbatere monetară aflată pe masa negocierilor, BCE-ul, ca și Banca Centrală Americană, ar putea interveni. Ce credeți despre acest lucru, domnule președinte? În legătură cu prima întrebare, aș vrea să vă spun că decizia Consiliului Guvernatorilor a fost aceea de a-și lua angajamentul în acest program, având drept obiectiv să contribuie la o mai bună funcționare a mecanismului de transmitere a politicii monetare, nu s-au dat alte indicații decât cele referitoare la sumele uh, săptămânale ale intervențiilor noastre și a sumelor totale ale intervențiilor noastre. Acestea sunt uh, vizibile pentru că noi preluăm, de fapt, totalitatea uh, injecțiilor de lichiditate care s-a făcut prin aceste intervenții. alte lucruri în legătură cu acest program și ținând cont de situația actuală, cred că este modalitatea cea mai bună de a proceda. Referitor la rata de schimb, așa cum spuneam și mai devreme, avem două probleme aici, două probleme centrale, o problemă mai veche, și anume cea dobânzilor convertibile a țărilor avansate și acum ne aflăm într-un proces de într-un proces de neancorare, este uh, un proces fluctuant și ne aflăm în discuții în cadrul acestui grup de autorități ale băncilor centrale și guverne ale acestor mari monezi convertibile pentru că felul în care fluctuează aceste monezi convertibile este gestionat la acest nivel. De aceea vreau să mențin ceea ce s-a hotărât în cadrul procesului de coordonare cu partenerii noștri americani, japonezi, bineînțeles uh, și englezi și canadieni. În ceea ce privește monezile țărilor emergente, care au un excedent foarte mare, vă spuneam că există un consens în a crede că e nevoie de mai mare flexibilitate. Mulțumesc, Robert. Domnule președinte, faptul că s-a permis uh, băncilor să se refinanțeze la o rată de schimb foarte scăzută, vreau să vă întreb dacă, uh, într-adevăr, clienții au profitat de această facilitate. Pe de o parte, cei care economiseau aveau o rată sub nivelul inflației, iar pe de altă parte, băncile au făcut bănci din aceste credite acordate. Pe de altă parte, încă de la începutul anului, China nu mai cumpără dolari, ci îi vinde, dar în schimb cumpără euro. Puteți confirma acest lucru? Nu. Uh, răspunsul la a doua întrebare pot confirma această tendință. Voi pune această întrebare autorităților chinezești. În ceea ce privește băncile, considerăm că e important să avem cea mai bună funcționare cu putință a economiei de piață. Pentru că până acum, și nu vreau să mă pronunț aici în legătură cu ce va hotărâ Consiliul Guvernatorilor în legătură cu viitorul, dar până acum am considerat că rata noastră de schimb era în conformitate cu ceea ce era necesar pentru a menține prețurile la un nivel stabil. Pentru bănci, ne aflăm într-un sistem de supraveghere bancară la nivel național. Există organizații paneuropene acum. Ați hotărât acest lucru dumneavoastră și toate acestea vor fi inaugurate în cursul lunii ianuarie. Există de asemenea și o funcționare a economiei de piață și ați spus că băncile câștigă prea mult și aceasta are repercusiuni asupra lor, însă nu asupra ratei scăzute de refinanțare pe care o obțin. De asemenea, menționați faptul că poate ne aflăm într-o situație mult mai dificilă sunt suficiente și cred că în acest domeniu, ca în multe alte domenii, trebuie să fim atenți pentru că ne aflăm în prezența unei economii de piață foarte complexă, trebuie să întărim toate elementele de supraveghere pe care le avem, inclusiv cele pe care tocmai le-ați adoptat. Mulțumesc! agenți economici uh, au vorbit despre asemănările dintre situația actuală și situația din 2007 când a fost injectată euroobligațiuni. Care este aprecierea noastră a acestei situații? Și încă o întrebare. Săptămâna trecută, comisarul Almunia a spus că guvernul spaniol ar trebui să clarifice um, dubile existente pe piață în ceea ce privește implementarea reformelor spaniole necesare în Europa. Care este părerea dumneavoastră despre acest lucru? Mulțumesc. Nu voi comenta uh, funcționarea pieței pornind de la o analiză actuală, însă pot să spun că este foarte posibil ca observatorii și anumiți participanți la piață să fi subevaluat uh, uh, un anumit număr de puncte. Asta pentru a răspunde la prima întrebare. Deci s-ar putea să fie așa, într oferă nicio excepție, reformele structurale care vor uh, putea spori uh, produsul intern brut sunt foarte importante și spun asta răspunzând și la o întrebare care a fost adresată de un uh, onorat membru al Parlamentului care provine dintr-o altă țară, însă acest lucru este valabil pentru toate țările și pentru Germania, deci inclusiv pentru Germania. În Germania se observă o redresare, lucru termen uh, de competitivitate. Și acest lucru este valabil și pentru țările care uh, își uh, implementează reformele structurale într-un mod adecvat. Deci cred că aceasta este o observație generală pentru toate țările, fără nicio excepție, este o chestiune foarte serioasă pentru că toți am putea o duce mai bine dacă am implementa aceste reforme structurale. Mulțumesc! sunt foarte volatile în continuare și există multe motive de îngrijorare și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să fim foarte precauți atunci când vorbim despre asta și că trebuie să transmitem niște mesaje clare și eu nu vreau să vorbesc mai mult decât îmi permite mandatul. Și suntem obligați eh, nu doar ca politicieni, dar și jurnaliștilor trebuie să le dăm niște mesaje clare și să facem eh, fel încât ei să transmită ceea ce trebuie. În Financial Times, de exemplu, Evanghelia peții financiare. Deci, în ediția de azi dimineață, descriu uh, ce s-a făcut în acest weekend și se spune că după 2013 mecanismul nu va Deci se spune clar acolo că testul de solvabilitate se va face de către Comisie de FMI împreună cu BCE-ul. Asta, dar nu printr-o decizie unanimă a celor 27 de miniștri sau 15 miniștri de finanțe. Deci, informația e diferită. Ceea ce s-a făcut a fost un pas înainte pentru a uh, pune capăt acestei situații neclare și ideea era să se transmită un, un uh, mesaj pozitiv către piață în legătură cu independența. Și de aceea vă rog că atunci când se ia o decizie, aceasta să fie tradus așa cum trebuie, să fie transmis așa cum trebuie și dacă jurnaliștii au întrebări, ar fi mai bine să le pună acolo, la conferința de presă, înainte să scrie se va aplica și acel nou statut al creanțierului. Se va aplica asta, de exemplu, și Irlandei? Eu cred că ar trebui să dăm explicații piețelor. Ce se întâmplă cu obligațiunile emise după 2013, care sunt deținute deja de uh, state, și ce se va întâmpla cu obligațiunile emise între acum, între momentul de față și 2013? Trebuie să răspundem la aceste întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu primul comentariu făcut. Nu trebuie să fim complezenți și avem nevoie de claritate. Cu ce mare. Într-adevăr, e decizia guvernelor. Aceștia au făcut o declarație care aduce niște lămuriri clare E un poem, practic, care nu se va modifica, care va rămâne scris pe hârtie. Trebuie să vă spun că toate guvernele acum comunică între ele și nu cred că ar trebui să dați vina neapărat pe presă, pentru că avem această problemă a vocilor multiple, a surselor multiple. De aceea disciplina verbală se impune în această situație. Sunt de acord cu dumneavoastră. Gay. În primul rând, vă mulțumesc pentru sfat și îmi pare rău că la Strasburg nu ați spus că ar, fi, ar trebui să fim uh, foarte atenți. Trebuie să fim foarte precauți acum și să nu busculăm lucrurile. În Irlanda există o sursă în care se spune că ați făcut presiune asupra guvernului irlandez pentru ca acesta să accepte pachetul și că acum veți face presiuni asupra Portugaliei. Nici n-aș visa să vorbesc despre asta dacă eh, nu, dacă n-ar fi vorba de un ministru, deci cel care a spus toate acestea. De aceea cer lămuriri. Eu sunt aici de 2 ani și jumătate și, într-adevăr, am văzut că ați reușit să controlați inflația, un obiectiv principal pentru a controla prețurile, însă, în același timp, același instrument a dus la o inflație a activelor, și anume a proprietăților. Și de 2 ani și jumătate vă spuneam că piața proprietăților imobiliare se aprindea, practic. Nu credeți că sunteți oarecum și dumneavoastră responsabil de ce s-a întâmplat cu inflația în sectorul imobiliar? Și ce învățăminte a tras BCE-ul în ale Americii. Atunci când ai o bancă centrală, al cărui mandat este să asigure stabilitatea prețurilor, pentru toate aceste economii atât de numeroase. Deci e clar că fiecare uh, stat membru, așa cum fac și statele federale în SUA, deci toate acestea trebuie să-și dea seama că sunt într-un univers Uh, stabilește o, o, și asigură o stabilitate a prețurilor și un cost unitar al muncii. Deci noi nu putem să ne ajustăm politica monetară în funcție de nevoile germane. că trebuie să ținem cont de echivalentul Alaska, California, Florida și Massachusetts. Și să oferim ceea ce trebuie să oferim, și anume o stabilitate a prețurilor pentru 390 de milioane de locuitori. De ce e foarte important să înțelegem acest lucru. Politicile fiscale, politicile macroeconomice, deci Politicile de supraveghere care țin de competența națională trebuie adaptate pentru a ține cont de aceasta. Și știi de dinainte că trebuie să elaborezi niște politici naționale, știind că pe termen mediu ai o inflație de aproape 2%, dar sub 2%. Și așa am procedat și nu putem foarte important. Uh, vă vorbeam despre salarii, despre costul uh, unitar al muncii. Știm cu toții care este referința pentru următorii 10 ani. Știm la ce să ne așteptăm. Nu voi mai face alte comentarii. Noi întotdeauna le spunem uh, tuturor guvernelor să facă o treabă cât mai bună, să încerce să evite gafele enorme, să evite să se îndrepte în direcția greșită, să o ia pe calea reformelor structurale și a um, echilibrului. Mulțumesc, Astrid. Mulțumesc. Domnule președinte, una din întrebările care cu siguranță va dezbina această comisie în următoarele săptămâni se referă dacă ar trebui sau nu să introducem euroobligațiunile. Eu știu uh, problemele instituționale pe care le ridică această chestiune, însă aș vrea să știu de la dumneavoastră de ce aceste euroobligațiuni ar fi inadaptate în contextul actual. Credeți că acesta ar încuraja într-adevăr laxismul, știind că noi avem nevoie de o mai mare rigoare în gestionarea banilor publici? Pe de altă parte, aș vrea să știu dacă mecanismul european de stabilitate de fapt, diferența fundamentală între acest mecanism și euroobligațiuni. Și aș vrea să vă și mulțumesc de trei ori, domnule Trișe. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați reamintit foarte clar că moneda euro și-a păstrat valoarea mult mai bine decât alte uh, monede și sper că acest mesaj va fi recepționat. De asemenea, vă mulțumesc pentru că ați că în 2005 ați avut mari îngrijorări în legătură cu pactul de stabilitate și ați identificat responsabilii marilor greșeli, adică Eurogrupul. Vă mulțumesc de asemenea și pentru performanțele dumneavoastră în domeniul stabilității prețurilor. E cea mai bună politică socială cont pe deplin de această nevoie și nu doar de a avea un comportament bun, ci și de a supraveghea ce se întâmplă de jur împrejur în mod responsabil. Nu e niciodată ușor pentru guverne să spună unui alt guvern nu ați făcut bine. Dar tocmai asta înseamnă a, supraveghere. Vă mulțumesc foarte mult. În legătură cu euroobligațiuni, deja la această întrebare, n-am fost niciodată pentru și ceea ce am înțeles eu din aceste eurobirulațiuni este că sunt uh, esențiale din punctul de vedere al promotorilor lor, obligațiunile care au o garanție comună și aveți dreptate atunci când spuneți că IEFSF și semnătura europeană de a funcționa pentru că s-a luat uh, decizia în legătură cu funcționarea lor. Și așa cum spuneam și la început, nu avem o poziție nici în legătură cu interesul de a avea acele uh, obligațiuni joint and several. Este posibil acest lucru, e nevoie de o decizie guvernamentală pentru aceasta și, de asemenea, nu avem nicio poziție în legătură cu acel procent de 60% pentru că există propuneri în acest sens. Mulțumesc, Antoni, te rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt de acord cu dumneavoastră că acest război al divizelor este de nedorit. Și dacă acest război este de nedorit, ar trebui să îmbunătățim cooperarea internațională pentru a ajunge la un sistem monetar coerent care se includă diferitele autorități. Am trei întrebări pentru dumneavoastră în legătură cu decizia G20 pentru o reformă profundă a sistemului european. Cum va contribui BCE-ul în acest sens? În al doilea rând, în legătură cu țările emergente, care trebuie să flexibilizeze politicile monetare în mod rapid și dacă sunteți de acord cu acest criteriu. Și, în al treilea rând, activismul din Statele Unite dacă afectează politica noastră monetară și dacă poate fi compatibil cu măsurile convenționale și neconvenționale pe care le-ar putea adopta BCA-ul. Și dacă ar fi nevoie de coordonare în acest sens cu autoritățile nord-americane. Thank you very much. În primul rând, aș vrea să spun în legătură cu sistemul monetar internațional, ceea ce contează aici este chestiunea foarte complexă care este în joc și așa cum spuneam mai devreme, există două posibile soluții. Una este fluctuarea monezilor principale și felul în care la a doua întrebare, aș spune că deciziile luate de țările în chestiune, din câte înțeleg eu, acest proces poate fi gradat pentru a-și permite, a permite ca lor să fie din ce în ce mai flexibile, în mod gradat și să se aprecieze. Însă există consens global și la G20 s-a menționat acest lucru și cred că trebuie să preluăm și noi acest consens global, chiar dacă e mai ușor de spus decât de făcut. Pentru că există foarte multe chestiuni implicate aici care sunt delicate. În legătură cu a treia întrebare, pot să spun că am avut întotdeauna o relație bună cu Rezerva Federală Americană, o relație de încredere și prietenoasă. Și fără o astfel de cooperare cu Rezerva Federală n-am fi reușit să avem acea capacitate de rezistență în fața crizei, așa cum s-a întâmplat în 2008 și în 2009, incluzând aici și posibilitatea oferită de Rezerva Federală de a oferi lichidități în dolari aici, în Europa, pe baza acordului de schimb pe care l-am avut. Este un element foarte important din, punct de vedere, din punctul meu de vedere la nivel global. Această relație de încredere între principalele bănci centrale este adevărat pentru Banca Centrală Americană, de asemenea pentru Banca Centrală a Angliei, pentru cea a Japoniei și, în general, pentru toate băncile centrale sistemice, chiar și cele din uh, economiile emergente. Mulțumesc! Mulțumesc! Mm, să fac ceva ce nu fac uh, prea des, și anume să spun un lucru la sfârșitul întâlnirii noastre, pentru că ați spus de mai multe ori că nu doriți să vă pronunțați asupra deciziei Consiliului asupra unui mecanism de stabilitate financiară. Și acest lucru este foarte interesant pentru mulți membri ai acestei comisii, iar dumneavoastră nu doriți să faceți uh, comentarii în legătură cu acest lucru. Dar mă surprinde acest lucru în contextul facilităților care sunt utilizate la ora actuală asemenea, în echilibrul la care s-a ajuns din mecanismul de stabilitate bugetară și a facilităților financiare și mi se pare că ne îndreptăm de altfel spre piață cu sume foarte mici uh, de bani pentru aceste facilități, lucru care va face să fie foarte costisitor și acesta nu este un precedent foarte bun. Este îngrijorător dacă ne gândim la nivelul ratei dobânzilor, care a creat un sistem mai puțin favorabil decât cel susținut de femei. Și, într-adevăr, acest lucru este o atitudine înțeleaptă și înțeleg foarte bine nevoia de solidaritate europeană. De aceea aș spune că la următoarele întâlniri care ne așteaptă, sper ca măcar la câteva dintre aceste îngrijorări să se răspundă pentru că altfel cred că vor exista mai mulți uh, membri aici care își vor exprima îngrijorarea, în special în legătură cu procesul de luare a deciziilor, uh, care poate dintr-un motiv sau altul nu au fost transparente. Dacă doriți să răspundeți la aceste comentarii pe care le-am făcut și, bineînțeles, vom vedea ce se va întâmpla săptămâna viitoare cu uh, mecanismul de stabilitate a ratei dobânzilor. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru întrebările implicite. Într-adevăr, avem încredere ca fiecare instituție și autoritate să-și respecte responsabilitățile. Am spus cu claritate că încercăm să fim responsabili și să spunem Parlamentului ce facem și ce eforturi credem că sunt necesare. Acest lucru este valabil pentru toate instituțiile. Iar sfatul nostru de-a lungul timpului a fost ca atunci când se decide să, se, să existe un mecanism de solidaritate, acesta să fie cât de flexibil cu putință. Pare un lucru logic, dar respectăm, pe de altă parte, faptul că parlamentele, parlamentele naționale și guvernele au propriile reguli, propria lor poziție și, după cum spuneam, trebuie să le respectăm cu modestie această uh, funcționare a democrației. Însă sfatul nostru este clar. Dacă se hotărăște să existe un astfel de mecanism, trebuie să fiți foarte flexibil pentru că acest lucru e necesar de situația prin care, uh, din cauza situației în care ne aflăm. Un comentariu mai general. Cred că din cauza circumstanțelor actuale nu avem uh, voie să fim complezenți, trebuie să știm încotro ne îndreptăm. Și vorbesc aici în numele BCE-ului și pentru Parlament de altfel. Trebuie să întărim autoritatea autorităților publice, dacă pot să spun așa. Pentru că autoritățile publice responsabile pot construi această rezistență într-un context foarte dificil și care rămâne dificil în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu și în felul acesta se politicii monetare aveți un respiro până la următoarea întâlnire. Probabil că ne vom întâlni mai repede decât credeți. Vă mulțumesc!